Okay, colleagues, if you want to take your seats, please. Dragi colegi, dacă vreți să luați loc, loc vă rog frumos, spune domnul președinte. So, good morning. Bună dimineața, dragi colegi și colegi. Începem puțin mai târziu în această dimineață, dar e de înțeles. Am fost atât de ocupați în ultimul timp. E de înțeles că începem cu o mică întârziere în unele dimineți. Bun venit în această dimineață, așadar. Avem un prim punct foarte frumos pe ordinea de zi. Punctul 9. Delegația ad hoc către întâlnire la nivel înalt a ONU privind refugiații, migrație. De pe 18 până pe 20 septembrie la New York. Îmi aduc aminte că această delegație ad hoc a participat la summitul la nivel înalt privind refugiații și migranții a fost semnificativ că membrii Comisiei Libe mi-au reprezentat foarte bine. A fost important și semnificativ. Doamna Cecilia Wikström a fost șefa delegației și Deli Schlein a reprezentat și au venit să ne prezinte o relatare. Și doamna von Honstein, care nu e aici. Okay, so the participation in the summit deci participarea la summit, după cum știm, a fost de mare succes și a contribuit la dezbaterea care a dus la aprobarea declarației de la New York. O propunere semnată de 193 de membri ONU. În procesul a adoptat două pacturi globale, unul privind migranții și altul privind refugiații până în 2018, ținând cont de importanța acestui proces ne bucurăm că am invitat doi reprezentanți de la Serviciul de Acțiune Externă, serviciu consultativ care să ne prezinte informații la zi prin procedura Slotin Nielsen și Alice Sicop, Sicopova și de la ECO. Un călduros bun venit dumneavoastră tuturor. Mai întâi o să ascultăm raportul misiunii de la șefa delegației, doamna Cecilia Wikström, și apoi reprezentanții SEAE și ECO. <clears throat> Mai întâi Cecilia, dacă vrei să ne prezinți raportul. Mulțumesc foarte mult, Claude. Bună dimineața tuturor. Nu sunt foarte mulți membri prezenți în sală, sperăm că unii ne urmăresc de la birou făcând și diverse alte lucruri, pregătindu-se pentru alte reuniuni ale zilei și așa mai departe. Nu o să vă rețin prea mult, putea avea acest dialog eu și cu Eli să revenim la ce amintiri plăcute, ce bine ne-am simțit în zilele și nopțile de la New York. A fost, într-adevăr, o întâlnire foarte reușită. Noi, ca eurodeputați, am primit timp de intervenție și am discutat cu, diverse, cu diversi miniștri, șefi de stat și în ansamblu. A fost o vizită foarte bună și încunată de succes. <clears throat> Ce ar trebui noi să învățăm aici de la declarația de la New York care a fost semnată de 193 de state membre este că întotdeauna discutăm în această privință atunci când vorbim despre refugiați, vorbim numai despre refugiați sau migrația legală, dar foarte rar avem abordarea holistă. A existat un raport al lui Roberta Metzola și Cecil Kenge cu abordarea holistă față de migrație și este exact ce încearcă să facă în declarația de la New York, să se concentreze pe refugiați și migranți și elementul din declarație despre care eu personal consider că ne lipsește adesea este participarea și includerea societății civile, sectorul de afaceri, societatea civilă și ar trebui atunci când vorbim despre integrare să ne concentrăm nu doar pe termenii juridici care pentru noi intră în domeniul de aplicare al subsidiarității procesul de integrare pentru a gestiona <clears throat> marile fluxuri sau micile fluxuri de refugiați și de asemenea migranții ilegali care sosesc și să-i putem integra în societate. Nu putem realiza întotdeauna prin legislație, trebuie să facem împreună cu toți factorii uh, interesați din societate. Asta e, după părerea mea, ceva fructos și util pentru noi <clears throat> pe care să ne concentrăm, uh, inspirați de declarația de la New York. Am participat, Eli și cu mine, și colegii și cei de la secretariat, la diverse mese rotunde, am avut discuții fructoase și în manifestări înrudite, nu doar la ONU, ci împreună cu cei din sectorul de afaceri, de exemplu. Mi-aduc aminte, acum când mă gândesc și mi-aduc aminte ce a fost interesant acolo. De exemplu, în dimineața de după ce am ținut discurs, am avut o întâlnire cu George Soros și în acea zi a publicat un mare articol în New York Times care a făcut o foarte mare donație pentru ca firmele să deschidă oportunități pentru refugiați, ca stagiari, iar uh, <clears throat> raportorul de la seminar l-a întrebat, dar de ce s-a făcut asta? Și s-a uitat la el așa, uimit, pentru că sunt și eu refugiat. Poate că lucrurile astea nu se pot întâmpla decât în SUA, dar <clears throat> noi, europeni, ar trebui să le luăm ca sursă de inspirație. Nu vreau să parcurg acum întregul raport de misiune. E disponibil pentru toți cei care vor să-l citească. Ce aș vrea să subliniez este că <clears throat> participarea și contribuția acestei instituții a fost uh, extrem de apreciată și mulți oameni au venit la noi și ne-au spus așteptăm cu interes să participați și data viitoare când organizăm ceva asemănător. Acum nu-mi rămâne decât să încurajez uh, ECO și Serviciul de Acțiune Externă European să vină să ne contacteze ca împreună să putem să facem valuri cât mai mari, să schimbăm lucrurile. Mulțumesc și mulțumesc și lui Eli pentru buna cooperare și pentru cât de bine ne-am distrat acolo. <clears throat> Mulțumim, Cecilia. Spre sfârșit am înțeles uh, ceva legat de contextul în care se întâmplă în um, SUA și pe plan mondial, că a fost important să fim reprezentați de New York la acest summit important. Eli, vrei și tu să spui câteva cuvinte puțin mai târziu? Acum nu? Ba da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Cecili <clears throat> pentru raportul foarte bun. Confirm că a fost un moment important, a fost primul summit legat de deplasarea de refugiați și migranți care s-a ținut la nivelul ONU. Trebuie să spunem și că ideea inițială a fost să <clears throat> un angajament mai mare și mai ferm imediat în legătură cu pactul global dar nu s-a putut din cauza lipsei de voință politică, ceva ce știm foarte bine în Uniunea Europeană. Și a fost acest compromis să se lucreze în următorii doi ani pentru a ajunge la un consens privind pactul global privind refugiații și pactul global privind migranții. Trebuie să vă spun că a fost o ocazie foarte importantă pentru noi. <clears throat> Cecilia a făcut o intervenție foarte bună explicând poziția Parlamentului European pentru a arăta clar că cel puțin aici promovăm abordarea holistă după urmarul, după raportul Kenge Mitsola pe care l-am aprobat, cerând o soluție comună europeană de care avem nevoie disperată în ce privește solidaritatea și asumarea de răspunderi egale între statele membre. Summitul acela a fost organizat în legătură cu noua conștientizare a faptului că 86% dintre toți refugiații și migranți sunt găzduiți în țări în curs de dezvoltare în prezent. Asta înseamnă că nu e doar o problemă europeană de mai bună partajare a responsabilității, ci o problemă la nivel global. <clears throat> Ce au crezut, ce au spus, ce le-au spus actorilor cu care am întâlnit la New York a fost cum putem fi credibili să cerem o mai bună împărțire a responsabilităților pe plan global dacă nu suntem capabili să dăm exemplu noi în Uniunea Europeană, e o problemă pentru noi. Aș vrea să adaug ceva înainte de a asculta ce au de spus cei de la SEAE și ECO. Sunt foarte îngrijorat în legătură cu ce se întâmplă în SUA, cu așa numita interdicție a musulmanilor. Administrația americană a fost una dintre cele mai active cu ocazia declarației New York, a fost un alt summit organizat de Obama <clears throat> pentru a avea angajamente în ce privește reașezarea sau transferul. Se poate înțelege că declarația de la New York este acum în pericol, dacă vedem, dacă ne uităm la noul președinte american care interzice intrarea de refugiați sirieni în țară. Trebuie să fim foarte îngrijorați și să exercităm presiunea. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol și mai puternic acum pentru a apăra și pentru a cere să se pună în aplicare declarația de la New York cadrul pe care îl avem. <clears throat> Deci îi mulțumesc Ceciliei și celor uh, din administrația care au fost cu noi. A fost o experiență foarte plăcută. Mulțumim, Eli. <clears throat> Sunt convins că și Cecilia și tu ai fi de acord că una dintre abordările legate de SUA și Canada în partea Uniunii Europene a fost să primească mai mulți sirieni. Acesta era dialogul în care v-ați implicat fără a politiza lucrurile prea mult, a fost uh, unul dintre subiectele dialogului. În lumina ce se întâmplă, cred că e corect să menționați acest aspect din nou. Mulțumesc. Roza, tocmai ai sosit, dacă vrei să adaugi ceva pe scurt. Cred că am lăsat o impresie foarte clară și pe baza tot ce am auzit de la colegii mei. Venind din țări diferite și grupuri politice diferite să avem cu toții aceeași abordare, în ciuda faptului că venim din părți diferite și grupuri diferite, și anume această abordare a solidarității și îngrijorarea legată de alte continente. Cred că acest semnal a fost foarte limpede că aici, în Parlamentul European, în ciuda ce se întâmplă la Consiliu și așa mai departe, avem o abordare comună, ceea ce a fost un lucru bun că Colegele noastre au vorbit uh, clar și respicat la reuniune într-un singur clas. În al doilea rând, nu știu dacă ați vorbit despre asta și cât de bine s-a organizat pentru noi. Ne-am bucurat de servicii perfecte. Am fost primite, primiți foarte bine, s-au ocupat de noi foarte bine pentru a putea participa, pentru a lua cuvântul, pentru a avea contacte valoroase în acele câteva zile. Și merită să subliniem acest lucru. <clears throat> și de partea noastră și cei care ne-au însoțit de la Parlamentul European, dar și cei care ne-au primit acolo. Deci mulțumiri tuturor. Da, e foarte util să auzim aceste lucruri, ultimele elemente. Bun, acum să vedem ce au de spus cei doi oaspeți. Mai întâi, de la Serviciul de Acțiune Externă European, Lotti Knudsen. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați invitat la această discuție. Mai întâi să-i mulțumesc doamnei Wikstrom și delegației Parlamentului European pentru contribuția la dezbatere. Sunt de acord că prezența dumneavoastră a fost extrem de apreciată, lucru demonstrat de <clears throat> locul foarte important pe care l-ați avut ca vorbitoare la masa rotundă. Multe țări și instituții s-au bătut pentru așa ceva, deci a fost o recunoaștere și în ansamblu ar, ar spune că Uniunea Europeană a fost extrem de bine reprezentată <clears throat> ca vorbitori, ca număr dumneavoastră, statele membre, un semnal foarte pozitiv cu privire la contribuția și rolul jucat de Uniunea Europeană în negocierile foarte dure legate de declarația de la New York. Nu o să intru în amănunte, dar vreau să spun că declarația de la New York are caracter unic cum a spus doamna Shaini, a fost pentru prima dată că migrația și refugiații au ajuns la acest nivel internațional într-o astfel de cale. Noi l-am dus subiectul la nivel internațional și am analizat mult, multe dintre obiectivele de negociere prin declarație de nu. Desigur, nu are caracter obligatoriu, dar faptul că 193 de state, cum a spus doamna Vixen, au acceptat acest text e fără precedent și trebuie privit ca pas înainte. <clears throat> și din punctul de vedere al Uniunii Europene, aș spune că am reușit să includem tot ce ne interesa în mod echilibrat, pentru că 193 de țări înseamnă că sunt multe interese, mize diferite, dar un text foarte solid și o bază bună <clears throat> pe care să construim. Și arată de asemenea ce putem realiza, într-adevăr, când vorbim într-un singur glas. Coordonarea Uniunii Europene la negocieri pentru declarația de la New York a fost ceva excelent, lucru care ne-a ajutat să jucăm un rol mai puternic la New York și, într-adevăr, unul dintre aspectele cele mai importante despre responsabilități uh, asumate în comun pe plan internațional e menționat uh, <clears throat> în mod uh, proeminent în această declarație. Rolul OIM e și el foarte important, un alt lucru foarte important pentru noi și alte amănunte la care nu o să intru în amănunte, <clears throat> agenda 2030 alte elemente de la ONU. Există toate elementele pe care să ne vizuim acum pe măsură ce intrăm în uh, faza următoare. <clears throat> E o procedură destul de complicată care urmează. După declarația de la New York, după ce s-a adoptat, follow-up-ul este <clears throat> o cristalizare în două pacte, unul privind refugiații, unul privind migrația, care nu o să aibă caracter obligatoriu, Munca a început destul de rapid la New York cu desemnarea doi co-facilitatori, unul din Mexic, unul din Elveția. În ultimele luni aceștia au lucrat la așa numita rezoluție de modalități care stabilesc procedura. Acest proces sau procedură o să continue în următorii câțiva ani, 2017-2018, și se va încheia printr-o conferință interguvernamentală ca punct culminant înainte de adunarea generală ONU din 2018. Deci avem doi ani uh, în față. Procesul este destul de intens ce se întâmplă acum. Rezoluția prin modalitățile <clears throat> care se referă la organizare, la structură, cine ce face în cei doi ani care vin. E vorba și de calendar, a fost convenit prin procedură scrisă ieri este primul pas din uh, partea de după declarația de la New York din această muncă. În acest proces interguvernamental, să-i spunem așa, există o consultare largă a societății civile, după cum a spus Cecilia Wikström, ce va începe acum după aranjamentele organizaționale care au fost convenite, va exista o perioadă de consultări, va fi o așa numită fază de consultare, prima fază, a doua fază, una de inventariere și a treia fază, negocierea. În prima fază, cu consultările care începe în luna aprilie și continuă până în noiembrie, va exista <clears throat> o consultare foarte largă multi-stakeholder. Deci acum la ONU cei de la ONU, Secretariatul General, o să discute, o să identifice toate organismele, societatea civilă, mediul universitar, mediul de afaceri, toți cei care ar trebui să se implice în procesul de consultări. Um, this will all take place in phase one. Acestea vor, uh, se vor întâmpla în prima fază, care începe în aprilie, cu consultările de la Geneva. Vor fi șase consultări. Și a fost destul de greu să negociem uh, procesul acesta. În cele din urmă vor fi trei consultări la Geneva, două la New York și una la Viena. Asta pentru a acoperi bine toate părțile și organizațiile implicate. Și obiectivul acestui proces de consultare va fi acela de a colecta puncte, puncte de vedere, opinii, contribuții de la toate părțile interesate co-facilitatorii vor prezida aceste consultări care vor avea loc o dată pe lună și care se vor focaliza pe chestiuni tematice. Deci, anumite tematici unde statele și statele membre au uh, convenit uh, temele. Deci vor fi trei consultări la Geneva. Prima se va referi la drepturile omului, incluziune socială, discriminare. Cea de-a doua consultare de la Geneva va avea loc în octombrie și va trata migrația neregulamentară și canalele acesteia. Cea de-a treia consultare la Geneva se va concentra pe guvernanță, cooperarea internațională și guvernanța migrației. Vor fi două consultări la New York, una referitoare la contribuția migranților la dimensiunea dezvoltării durabile. Cea de-a doua consultare la New York se va referi la cauzele de bază ale migrației, efectele, efectele adverse ale schimbărilor climatice și dezastrelor naturale și cea de-a șasea consultare va avea loc la Viena și se va referi la contrabanda, la, um, care îi implică pe migranți. Așadar, Acestea vor fi cele șase consultări și e foarte interesant pentru noi faptul că parlamentele sunt de asemenea menționate în documente ca factor contribuitor la această prima fază. La sfârșitul acestei prime etape, unde IOM oferă de asemenea asistență secretarului general, vor exista niște rezumate de la toate sesiunile tematice și în același timp se vor face eforturi pentru a implica toate organismele regionale și subregionale ale ONU, precum și Forumul Global pentru Dezvoltare Regională și, de asemenea, contribuția ale tuturor statelor membre. Aceasta fază va fi urmată de una de inventariere, care începe din noiembrie 2017 și ține până în ianuarie 2018, organizându-se o mare conferință de pregătire la sfârșitul lui noiembrie în Mexic, unde se vor inventaria toate contribuțiile din faza de consultare. Deci e vorba de un proces bine structurat. În timpul conferinței din Mexic, se vor purta discuții detaliate, de asemenea prezidate de cofacilitatori și se va face de asemenea un rezumat al rezultatelor acestei conferințe de trei zile, care va reprezenta fundamentul pentru primul proiect al acestui uh, acord global pentru refugiați. Secretarul general, de asemenea, va elabora un raport care va suplimenta acest uh, rezumat, oferind toate datele și cifrele, precum și provocările și oportunitățile pentru perioada care urmează. După această fază se trece la, la faza interguvernamentală. Deci e important să fie o consultare amplă a tuturor părților interesate, și în cele din urmă se ajunge la faza interguvernamentală între cele, 1000, între cele 193 de țări. Negocierile vor începe în februarie pe baza proiectului pregătit de cofacilitatori. În același timp, uh, la New York va fi o altă stabilire a modalităților de negociere uh, care vor fi cuprinse într-o rezoluție care va fi gata în ianuarie și apoi vor începe negocierile Uh, o sesiune pe lună, începând cu trei zile în februarie, patru zile în martie, aprilie, mai, iunie, iulie, obiectivul fiind acela de a ajunge la un acord global bazat pe contribuțiile părților interesate și pe negocierile cu statele membre, care să se bazeze pe cele șase domenii importante, șase teme importante, care au făcut obiectul consultărilor. Organizația Internațională pentru Migrație, OIM, este foarte strâns implicată în întregul proces și e foarte bine așa, pentru că ei au expertiza tehnică necesară și tocmai de aceea consultările sunt uh, uh, decalate în timp, pentru că la Geneva există uh, expertiza tehnică, apoi la Viena Um, sunt uh, organizații de resort și New Yorkul, sigur că oferă uh, o contribuție umbrelă pentru consultări. Deci e un proces destul de important și negocierile vor începe doar în februarie. Și apoi următoarea fază, în 2017, următoarea fază va fi esențială pentru a uh, defini conținutul pe baza căruia se vor purta negocierile. Uh, aceasta este situația în momentul de față. Și merită poate să menționăm că intenționăm să continuăm coordonarea puternică la nivel european pe care am avut-o până acum. Am uh, informat două grupuri de lucru ale Consiliului, grupul de lucru privind ONU și grupul la nivel înalt privind migrația. Pentru că munca pe care o vom face pentru acest acord Um, are și uh, o dimensiune de politică externă și o dimensiune legată de migrație și acestea trebuie să fie reunite și de aceea am implicat și am informat două grupuri de lucru ale Consiliului în ultimele 6-8 luni și vom continua acest proces în pregătirea primei runde de consultări din aprilie, unde vom discuta cu statele membre subiectele tematice legate de drepturile omului în sensul cel mai uh, amplu și vom discuta cu statele membre să vedem dacă putem să ne punem de acord asupra unor linii mari, uh, directoare, care să ne servească la consultările de la ONU, luând în considerare diversele puncte interesante pentru statele membre. Deci, coordonare europeană Asta ca răspuns la nevoia ca Uniunea Europeană să joace un rol uh, puternic, ceea ce și ONU apreciază foarte mult. Și ONU, de fapt, așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol important și să contribuie la definirea unei căi a negocierilor, care s-ar putea să fie destul de dificile. Cred că asta acoperă în mare e o perspectivă de ansamblu și sigur că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Cecilia, vrei să revii acum? Da, cred că e mai bine, că acum am lucrurile proaspete în minte. Mulțumesc colegilor, Roza, care este lângă noi și Eli, dar am uitat să mulțumesc și lui David și lui Isabel de la Comisia AFET, care ne-a oferit cea mai bună asistență posibilă și a fost o plăcere să uh, colaborăm cu ei în această misiune. Am vrut să spun acest lucru în public pentru că am apreciat foarte mult uh, această colaborare. Și dumneavoastră vreau să vă spun că um, primim privim înainte cu plăcere la colaborarea cu dumneavoastră, colaborarea interinstituțională, pentru că trebuie să lăsăm la o parte orice fel de divergențe a existat între instituții. Acest subiect este atât de important că trebuie să subliniem importanța Europei. Trebuie să vorbim cu o singură uh, voce și să sporim cooperarea între instituții. Și misiunea la New York a fost un exemplu foarte bun de, în direcția aceasta. Deci un exemplu de foarte bună colaborare și da, sper ca așa să întâmple lucrurile și pe viitor. Deci mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați și încurajez pe colegi să citească raportul de misiune pentru că este interesant. Mulțumesc. Acum, din partea ECO, doamna Sicăpova. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc pentru implicarea Parlamentului European în acest subiect foarte important. Doamna Knoten a vorbit despre pactul privind migrația și eu voi vorbi despre viitorul uh, acordului pentru refugiați, care este legătura dintre cele, procese, cele două procese care sunt totuși distincte. După cum știți, declarația de la New York a adoptat aceste două anexe. Prima anexă se numește um, cadrul de răspuns cuprinzător la problema refugiaților. Um, S-a dorit uh, adoptarea unui acord, dar date fiind discuțiile politice de la New York, um, s-a încercat discutarea celor două acorduri uh, la același nivel. În cele din urmă, textul nu a fost adoptat ca un acord în sine, ci ca un uh, predecesor al acestui acord. dat fiind faptul că și cadrul juridic internațional privind refugiații este mai, uh, mai dezvoltat față de cel privind migrația. Avem o convenție privind refugiații și protocoalele uh, aferente acesteia. Uh, e clar că la ONU, în altul, în altul comisariat pentru refugiați, are un mandat puternic pentru a răspunde la problema refugiaților. Uh, acest cadru de răspuns oferă rolul de lider uh, înaltului comisariat al ONU pentru refugiați pentru a conduce acest uh, proces care să se încheie cu cristalizarea și adoptarea acestui acord în 2018. Acest uh, cadru de răspuns este mai dezvoltat și mai structurat și de aceea nu sunt prevăzute uh, negocieri interguvernamentale pentru acest acord. Deocamdată se încearcă testarea uh, anexei 1 la declarație, um, care există deja, și apoi să se facă modificări pe baza acestei uh, anexe, care să fie apoi supusă pentru adoptare uh, adunării generale ONU. În acest moment, înaltul comisariat încearcă să identifice uh, țările pilot. Deocamdată trei țări au fost confirmate, Uganda, Tanzania și Somalia. Înaltul comisar al ONU este în discuții și cu alte țări uh, cu privire la potențiale proiecte pilot. De exemplu, pentru situația din Somalia, sunt foarte mulți uh, refugiați somalezi în țările învecinate, deci se discută cu Etiopia și Djibouti Uh, extinderea acestei uh, uh, abordări și la aceste țări. Odată ce nouă, nouă, noile elemente din cadru sunt testate pe teren, vor exista consultări globale, se prevăd consultări cu, stat, cu părțile interesate, cu societatea civilă în iunie 2017 și apoi uh, consultări dedicate mai mult statelor, dar care implică și societatea civilă în decembrie 2017. Și pe baza acestor consultări, precum și pe baza rezultatelor de pe teren, se dorește propunerea textului acordului global către statele membre. Înaltul uh, comisar a creat de asemenea un grup de lucru care lucrează la țările pilot și există un consultant uh, special care să îl asiste pe înaltul comisar, uh, o cheamă Ellen Hansen și um, ea coordonează acest proces la nivel global. Acum, intrând un pic în uh, materia acestui uh, acord, în acest, acestui uh, cadru de răspuns, există patru elemente diferite care se bazează toate așa cum a spus mai mulți colegi, pe această partajare uh, globală a responsabilității. În primul rând, unul dintre primele elemente este acela de a ușura povara țărilor gazdă, oferind mai multă finanțare și asistență tehnică. S-a spus că 80% dintre refugiați trăiesc în țări în curs de dezvoltare deci e nevoie de finanțare suplimentară pentru a ușura povara acestor țări care găzduiesc numărul cel mai mare de refugiați. Un alt element relativ nou în aceste discuții referitoare la refugiați este accentul asupra um, autosuficienței și răspunsul uh, demn la situația refugiaților. În multe țări, refugiații sunt uh, puși undeva, duși undeva în tabere izolate, departe de civilizație și depind uh, foarte mult de asistența umanitară. Ideea aici este de a le furniza refugiaților accesul la um, servicii sociale și la posibilitatea de a-și um, încropi o existență demnă. Un alt element uh, se referă la relocare. Așa cum s-a menționat deja, acesta este un element uh, important. Și ultimul se referă la construirea păcii și la prevenire. Deci la eforturile care să implice pe toți actorii de pe teren pentru a soluționa conflictele astfel încât să scade numărul de persoane care să, sunt obligați să fugă din calea conflictelor. Din nou, și în acest proces suntem foarte, foarte implicați. Noi considerăm că acest cadru este un cadru foarte bun de colaborare pe problema refugiaților. Este foarte similar um, unui document de politică pe care Comisia l-a publicat uh, anul trecut, care se numește Vieți în demnitate, uh, care are acest element de a aduce demnitatea și accesul la um, un nivel de trai, la un stil de viață autosuficient pentru refugiați și um, urmărim uh, evoluțiile, suntem implicați la nivel global și în țările pilot, încercând să jucăm un rol complementar prin uh, abordările noastre. Cred că asta ar fi, mai mult sau mai puțin, și mhm. sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări sau comentarii, dragi colegi, dacă nu, vreau să mulțumesc celor doi oaspeți de la Serviciul de Acțiune Externă și celor trei colegi, sigur, celor trei colege care au fost în delegație și care ne-au reprezentat la nivel înalt uh, într-un mod foarte temeinic și cred că a fost o delegație de succes. În ceea ce privește detaliul uh, menționat de uh, doamnele de la SEE, într-adevăr, trebuie să ne gândim că se va organiza o altă întâlnire cu privire la evoluțiile celor două acorduri globale cu părțile interesate, um, cu OEM, cu un altul comisariat al ONU și am să discut cu coordonatorii și cu cele trei colege care au fost în delegație um, această întâlnire, astfel încât să putem urmări situația, dată fiind și Uh, ultima, date fiind și ultimele evoluții la nivel politic, e important să um, monitorizăm situația și această contribuție în această dimineață este foarte utilă. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție din această dimineață. Mulțumesc, dragi colegi. Și uh, am avut acum timp să suficient să ascultăm în mod relaxat, pentru de obicei suntem sub presiunea timpului. Vă mulțumesc. Our two colleagues for the next item are... Colegii pentru următorul punct nu sunt aici, ceea ce e și normal pentru că era prevăzut pentru ora 10. Haideți să vedem dacă urmează să ajungă, dacă nu, putem face o pauză până la 10, nu? Nu știu dacă avem de unde să ne luăm un cafea în apropiere. Însă vă propun să facem pauză până la 10. Be back by 10, please. Vă rog să reveniți în sală la 10. Fiindcă la 10 și un sfert trebuie să votăm, deci nu mergeți prea departe. change, we, we start with a short vote on the Fontana first. Are we going to go for Fontana first? Yes. So, Fontana so first. Fontana first. Okay. And then Nina.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 Amen.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 Colleagues, we're going to take point 10. Dragi colegi, trecem la punctul 10, pe care am spus că îl vom discuta la ora 10 și după aceea votăm la 10 și un sfert. Deci avem punctul 10 de care ne ocupăm 15 minute, poate chiar mai puțin. Vorbim despre misiunea Libe în Estonia, Tallinn am avut o misiune cu doi membri pentru a studia funcționarea sistemelor IT în domeniul securității și justiției și a avut loc în 3-4 noiembrie în Tallinn, în Estonia. Odată la 2 ani organizăm astfel de misiuni, aveți propunerea de document și aș vrea să invit șeful delegației Catrina Cinici să ne prezinte raportul și concluziile sale. Catrina, ai cuvântul. Grazie, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Vizita pe care am făcut-o la Tallinn în 3 și 4 noiembrie a fost o vizită foarte utilă și foarte interesantă pentru că mi-a permis, mie și colegului Geron Lenares, care și mulțumesc pentru colaborare. Deci ne-a permis să vizităm Eulisa și să vedem cum funcționează și ce rol joacă din interior. Am vizitat sediul agenției, ne-am întâlnit și am dialogat cu directorul executiv care ne-a explicat ce fac acolo și care sunt proiectele Ulisa pentru viitorul apropiat. Am avut și posibilitatea să dialogăm cu personalul în legătură cu cei din Strasburg, unde se află structura operațională a agenției. În a doua zi a misiunei ne-am întâlnit cu ministrul de interne și de justiție din Estonia și în reuniunea noastră ne-am axat pe subiectele și temele pe care guvernul eston dorește să le abordeze în următorul semestru de președinție. Foarte interesant a fost demonstrarea concretă a funcționării sistemelor operaționale pe care le-am văzut la aeroportul Tallinn. A fost foarte interesant pentru că ne-a arătat cum se gestionează securitatea la aeroport operațional. Având în vedere întâlnirile pe care le-am avut acolo, și vizitele pe care le-am efectuat, putem spune că misiunea a fost una care s-a bucurat de succes pentru că am putut vedea cum se desfășoară activitatea de agenția ULISA în mod concret. Și am văzut cum garantează securitatea internă și externă a Uniunii prin gestionarea de baze de date importante VIS, SIS-2 și Eurodac. Un alt aspect pozitiv a fost deschiderea și disponibilitatea de care au dat dovadă personalul EULISA și faptul că este deschisă către viitoare provocări. Știm, dat fiindcă lucrăm în această comisie, că viitoarele propuneri legislative, cum ar fi crearea sistemului intrări-ieșiri pentru a îmbunătăți gestionarea frontierelor, vor avea un impact important asupra datoririlor și mandatului acestei agenții. Una dintre principalele provocări legate de activitatea EULISA este nevoia ca sistemele IT existente și cele care urmează să apară, deci să fie um, interoperabile între ele. Știm că, în primul rând, ne confruntăm cu amenințarea terorismului și de aceea toate unitățile de frontieră și forțele de control și combatere trebuie să aibă acces la bazele de date existente. Sarcina EULESE va fi foarte importantă în gestionarea de noi baze de date, cum ar fi ETIAS și ECODEX, în strânsă colaborare cu alte agenții, cum ar fi Europol, Eurojust, FRA și în strânsă colaborare și cu autoritățile naționale. În acest context, încă o dată vreau să-mi exprim aprecierile față de activitatea desfășurată și potențialul EULISA în urma activității comisiei noastre inclusiv, exist, au existat niște neînțelegeri cauzate de faptul că agenția va avea pentru acest an un buget, un buget peste 50 de milioane de euro și aici apare problema, însă uh, personalul va rămâne la același nivel, nu va putea face noi, nu se vor putea face noi angajări. Cel puțin până la intrarea în vigoare a sistemului acela intrări-ieșiri. Pe când, după părerea mea, având în vedere atribuirea de noi competențe către ULISA, este nevoie să se poată crește resursele umane, nu doar resursele financiare. Un alt subiect, un alt domeniu în care se va implica EULISA este securitatea cibernetică și asigurarea protecției datelor cu caracter privat. Acestea sunt subiecte pe care EULISA trebuie să-și desfășoare activitate. Și, în încheiere, știm cu toții că în 2016 se prevede revizuirea regulamentului care reglementează funcționarea agenției. În acest cadru, comisia noastră, după părerea mea, ar trebui să se implice pentru a da niște orientări politice ambițioase care să permită agenției să își continue activitatea. Știm care sunt provocările ce ne așteaptă, știm ce important este să se garanteze securitatea, cât de important e ca sistemele să fie interoperabile și cât de important e rolul jucat de ULISA în acest sens. De aceea, în încheiere, vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la misiune, secretariatului comisiei noastre, care întotdeauna, ca întotdeauna s-a implicat, colegului Lenars pentru colaborare și încă o dată mulțumesc și ministrului de interne și ministrului de justiție din Estonia, care ne-au primit și ne-au spus care va fi și programul lor de lucru pe durata celor șase luni de președinție. Mulțumesc! Mulțumim, Caterina, pentru un raport așa de detaliat. Domnule Lenar, dacă vreți să adăugați ceva, vă rog. Foarte pe scurt, mulțumesc. Pentru că ce era de spus a fost spus de Catrin. Cred că este foarte important, din punct de vedere al vizitei, să subliniem numărul mare de subiecte care au fost abordate și care au legătură cu activitatea ULISA. Sistemul uh, SIS, VIS, Eurodac, ETIAS, ECRIS, e-Justice, PNR. Acestea sunt subiecte pe care noi le-am discutat aici și sunt um, domenii în care ULISA joacă un rol important și de aceea este foarte important pentru noi să înțelegem rolul pe care îl joacă și să ne asigurăm că au mijloacele necesare pentru a răspunde provocărilor operaționale cu care se confruntă la nivelul resurselor umane, uh, și la nivelul bugetului și cred că ar trebui să le sprijinim, să sprijinim agenția pentru a-i ajuta să joace rolul pe care trebuie să-l joace. Mulțumesc și Catrinei pentru vizita foarte plăcută. Mulțumim și mm, membrilor secretariatului care au pregătit totul foarte bine și au scris un raport de misiune foarte bun și Ministerului de Interne care ne-a primit, poliției, uh, personalului de la aeroport care ne-a arătat cum funcționează în practică sistemele pe care le-am creat noi aici. A fost foarte util pentru noi și sperăm să continuăm în aceeași direcție. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest raport celor doi membri. Dacă nu mai este nimeni care vrea să adauge ceva, considerăm raportul adoptat de către comisie. Mulțumesc! Și acum trecem la vot. Facem o pauză de 5 minute și începem la 10 și un sfert, dar schimbăm un pic ordinea. Începem cu raportul Fontana la 10 și 15 fix. Da? Facem pauză până la 10 și un sfert. Okay, so yeah. Colleagues, um, colleagues, we're going to begin the votes and we're Dragi colegi, începem votul în curând și vrem să respectăm ordinea. Okay, colleagues, if you want to settle down, we're going to vote. Dragi colegi, vă rog să ne liniștim și haideți să începem votul. Okay, colleagues, um, we're going to proceed to the vote. Dragi colegi, trecem la vot. Înainte de vot v-am spus că am schimbat un pic ordinea în care votăm, dar mm, îmi retrag afirmația, ordinea nu a fost schimbată. S-a făcut o cerere și de aceea am spus asta, dar între timp cererea a fost retrasă, așa că păstrăm ordinea stabilită. Începem cu uh, raportul Mlinar, raport Fontana și apoi Weldenholzer. Îmi cer scuze pentru mica neînțelegere. Aveți cu toții cartonajele de vot? Dacă nu, ar fi bine să ne spuneți acum, dacă nu le aveți. Bun, văd că nimeni nu și-a anunțat lipsa cartonașului, deci toată lumea poate vota și trecem direct la votul raportului, avizului milinar. Doamna raportor nu e aici, înțeleg, dar urmează să vină. Nu poate să ni se alăture. Prin urmare, trecem la vot. coordonarea unor dispoziții stabilite prin rege, reglementări sau acțiuni administrative în statele membre privind furnizarea de servicii media audiovizuale. Haideți să trecem la vot. Începem cu compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 110 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 111, partea a doua doar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 112, doar a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 115, vot pe părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte, s-a deschis votul. Închis. Se adoptă compromisul 2. Nu. Amendamentul 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, 2, 3. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 126. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 1, 2, 7. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Vot în bloc. Amendamentele 128, 129, 729. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 4 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 132. S-a deschis votul. Închis. Se respinge. Amendamentul 133. S-a deschis votul. Închis. Respins. 134. S-a deschis votul. Închis. Respins. 5, s-a deschis votul. Închis. Respins. 6, s-a deschis votul. Închis. Respins. Compromisul 6 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă vize și considerente. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. Închis. Respins. 49. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 51. S-a deschis votul. Închis. Se respinge. 52. S-a deschis votul. Închis. Se respinge. 53. S-a deschis votul. Închis. Se respinge. Compromisul 1A. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 57. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă 58, s-a deschis votul. Închis. Se adoptă compromisul 1B, s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 61 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 62 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 63 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 64 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a restins. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Compromisul 1C. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. S-a aprobat. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a S-a adoptat. Amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 86. S-a deschis votul? Nu. Corectează cineva? Compromisul 2A mai întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 97. S-a deschis votul. Să închizi votul. Se adoptă. <clears throat> Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem vota în bloc până la amendamentul 14. În bloc, așadar, s-a deschis votul. De la 12 la 14 s-a deschis votul. Not till the end. The nu chiar până la sfârșit. S-a închis votul. Well, let's do 14 for the moment. Deocamdată doar până la 14 se adoptă, deci până la 14. Și acum de la 15 până la 104, identice, deschidem votul. S-a închis votul. Da, unii sporovăiesc în spatele scenei, spune vorbitorul. S-a închis votul. Sau n-a fost. A deschis cineva votul? Să-l deschidă. Oricum s-a adoptat. Domnul Engel îmi distrage atenția, el e de vină. Da, identific cei care îmi distrag atenția. Pentru că lucrurile mergeau atât de bine. Amendamentul 16 până la 107 în bloc, da? De la 16 la 107. Nu putem. Atunci doar la 16, dacă nu sunteți de acord, s-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se adoptă. 105. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptat? 18. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. 19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptat. Și 107. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum votăm textul în varianta modificată. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă cu 44 voturi pentru, 5 împotriva și o abținere. Felicitări, doamne raportor. Acum Trecem la votul Fontana, un vot unic. Noile substanțe psihoactive pentru a controla sau măsuri de control. Să trecem la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 34. de voturi pentru, 0 împotriva, o abținere. Se adoptă așa. Trecem acum la votul final, acordul între Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein, reguli suplimentare legate de instrumentul de sprijin financiar pentru frontierele externe și viză ca parte din Fondul pentru Securitate Internă în perioada 2014-2020, raportor domnul Weidenholzer. Trecem direct la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 42 voturi pentru, 2 împotriva, 5 abțineri. Felicitări domnului Weidenholzer. Thank you, colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Se întrerupe, se întrerupe microfonul vorbitor. If you could leave quietly, colleagues, we'll move. Cine iese din sala să iasă în liniște și trecem la punctul următor la ora 10.45. Sophie, do you want to start now? Sophie, vrei să începe acum? Acum? Sau preferi să așteptăm? Yeah. Okay. So we wait. She prefers waiting. Okay, colleagues, we'll resume at... Um... Dragi colegi, după cum spuneam, reluăm. Vă rugăm pe cei care ieșiți să pasați liniștea și o să reluăm după aceea. The rapporteur is here. Uh, doamna raportor e aici. thank you. Thank you for leaving. Vă mulțumim că ați ieșit atât de eficient, spune domnul președinte. Putem trece la punctul 14. Stand pentru primirea de solicitanți de protecție internațională, varianta reformată. Propuneri cheie de reformă a sistemului comun european de azil Varianta reformată, după cum știți, a directive <clears throat> prin standarde de primire a solicitanților de protecție internațională, condiții de primire pentru solicitanții de azil e o chestiune cheie cu care actuala criză a scos în evidență diverse lipsuri. Varianta reformată a actualelor condiții de primire, directiva respectivă care pe masă ca parte a reformei propuneri făcute de Comisia Europeană, raportoarea noastră, doamna Intervelt, o să ne prezintă proiectul de raport. Sofie, dacă ești gata și poți să iei cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Directiva privind condițiile de primire sau mai degrabă planeta reformată fac parte dintr-un pachet mai mare și am redactat acest raport <clears throat> spiritul tratării la pachet pentru mine se leagă strict de dosarul DAC din directiva privind procedurile și celelalte directive <clears throat> de care atunci trebuiau să fi fost regulamente. Propunerea Comisiei Europene se concentrează pe reducerea deplasărilor secundare, dar Comisia merge mai mult pe abordarea <clears throat> cu amenințările și mai puțin pentru, pe stimulente. Eu aș prefera mai multe stimulente în ce privește reducerea deplasărilor secundare prin impunerea de sancțiuni oamenilor care încearcă să se ascundă, să se sustragă noi am vrut să eliminăm cu totul uh, sancțiunile, dar până la urmă le încadrăm într-o abordare judiciară solicitând o intervenție a unui judecător și nu doar o decizie pur administrativă, iar sancțiunile să se limiteze la ce e necesar pentru procedură și să nu aibă un element punitiv. <clears throat> Dar cred asemenea că deplasările secundare se pot reduce și prin stimulente pozitive, spune vorbitoare. Adică să vreți să-i faceți pe oameni să rămână acolo unde sunt și limitând prin asta fuga spre abis pe care o vedem între statele membre, spre scăderea nivelului de protecție în care privim refugiații ca pe o mare problemă, un cartof fierbinte pe care îl aruncăm în mâinile altor, în loc să încercăm să facem cât mai expeditive procedurile. Deci unele propuneri făcute de Comisia Europeană. Eu aș vrea să facem un pas suplimentar, de exemplu, Comisia propune să se accelereze accesul la piața muncii, să se reducă perioada de așteptare la șase luni. Eu aș vrea să o reducem la zero. Dacă oamenii au acces la piața muncii din ziua în care își depun cererea, știm cu toții că în realitate ar fi suficient de dificil ca oamenii respectivi să găsească un loc de muncă. Deci trebuie să mărim la maxim șansele lor de a-și găsi un loc de muncă și de a deveni capabili să se întrețină singuri. Pentru că, până la urmă, de ce să vrei ca societatea să plătească pentru ca unii să stea cu brațele încrucișate, să nu poată face nici să fie tot mai frustrați, să reducă șansele de a deveni parte a societății? O condiție prealabilă în acest sens e, desigur, cursuri de limbă din prima zi, pentru că asta maximizează șansele lor de a deveni membri cu dreptul de plin ale societății și le măresc șansele de a găsi un loc de muncă. Unii o să spună, păi da, dar nu știm dacă oamenii ăștia o să primească permisul de ședere sau nu și investim și o să fie o mare irosire pentru că s-ar putea să fie trimisă altă parte, da, se poate să se întâmple uneori, dar eu de fapt aș prefera să investim în oameni chiar dacă o să plece până la urmă după ceva timp, pentru că investiții în cunoștințe și în muncă nu sunt o irosire niciodată, dar să nu plătim ca unii să stea să nu facă nimic, luni sau chiar ani în șir și să le reducem șansele de integrare până la <clears throat> Cred că ar trebui să maximizăm șansele oamenilor de a se integra și cred Că un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să ne concentrăm pe drepturile fundamentale și în special pe drepturile grupurilor vulnerabile, cu nevoi speciale, copii, femei, din grupul LGBTI, minorități care suferă de traume grave, victime ale violurilor, torturii, astfel de oameni au nevoie de o atenție și o îngrijire specială și cred că ar trebui să vedem și nevoile speciale legate de sănătate, asistența medicală mentală, pentru că vin unii cu traume foarte grave, copii care au trecut prin situații atroce, lucruri de care trebuie să ne ocupăm. Cam astea ar fi, cred eu, principalele elemente ale raportului. În ce privește procedura, două observații. Mai întâi, <clears throat> e o variantă reformată. Ce înseamnă asta? Că în principiu nu putem să ne atingem de anumite părți ale textului. Am putea cădea de acord între noi să permitem amendamente care să afecteze părți ale textului care n-au fost modificate de Comisia Europeană dacă putem identifica un acord politic, dar atunci e nevoie de acord politic și cu Comisia Europeană și cu Consiliul. Pentru aceia dintre dumneavoastră care se îngrijorează că s-ar putea să nu poate înainta amendamente pentru părțile ale textului. Pe mine nu mă deranjează. <clears throat> Tot ce spun este că dacă ajungem la un acord în legătură cu asta, va trebui să-i convingem și pe cei din celelalte instituții. Dar eu sunt deschisă idei, nicio problemă. În ce privește Consiliul, nu sunt sigură, de fapt, ce să cred. Cred că ar trebui să începem discuțiile cât mai curând posibil. Înțeleg că în prezent Consiliul parcurge lectura articol cu articol, dar mă întreb care e obiectivul Consiliului, dacă între timp vedem că par să opteze pentru abordare care constă în esență dintr-o fortăreață europeană să încheie acorduri cu Libia. Nu știu precis care sunt interlocutorii din Libia. <clears throat> Un guvern? Ce guvern? Cu cine discutăm? Și îi trimitem pe oameni înapoi într-o țară în care în prezent nu prea are nici o experiență de garantare a drepturilor fundamentale, un mare semn de întrebare. Opțiunea preferată ar fi, și cred că asta corespunde cu poziția care a fost adoptată de majoritatea din Parlament este să avem o politică foarte solidă europeană în materie de refugiați și azil uh, și una de migrație legală. Acesta ar fi răspunsul adecvat pentru provocările cu care ne confruntăm și nu să închidem ochii la ce se întâmplă în afara frontierelor europene sau chiar în interiorul frontierelor europene. Cred că dacă adoptăm un pachet bun și putem cădea de acord cu Consiliul în legătură cu o politică cuprinzătoare în materie de refugiați și azil, împreună cu migrația legală, atunci restabilim controlul, putem controla situația și unele elemente vor fi chiar benefice. Deci raportul meu sper că va fi o contribuție la această abordare și sper că Consiliul vei fi de acord cu Parlamentul European în legătură cu astfel de abordare mai degrabă decât să externalizăm problemele în afara frontierelor Uniunii Europene <clears throat> și să închidem ochii la problemele pe care le creăm uh, noi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. E o variantă reformată foarte importantă. Spuneți dacă doriți să vorbiți, raportorul din umbră, în primul rând, domnul Bodil. Vă rog să-mi indicați dacă doriți să interveniți acum. Sunt Please go ahead. Yeah. Eh, Jag eh, eh, kan väl börja med... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că susțin o mare parte din cele spuse de doamna raportor. E vorba de o directivă care, cred eu, trebuie să meargă mână în mână cu rutele legale de migrație și cred că este foarte important acest lucru. E o piesă de legislație foarte importantă pentru că dacă vrem să ajungem într-o situație în care întreaga Uniune Europeană să-și asume responsabilitatea pentru cei care vin în Europa, avem nevoie de un sistem care să se asigure că refugiații vor să meargă în alte țări decât cea pe care și-au ales-o în momentul de față. Pentru că o situație în care vin majoritatea refugiaților în doar câteva țări nu e sustenabilă. E nevoie de o bună primire în toate țările, astfel încât refugiații să aleagă să meargă în alte țări. Cred că asta e foarte important, să găsim un nivel de egalitate. Un nivel de egalitate între țări. Pentru că dacă ești primit în bune condiții, atunci vrei vrea să rămâi acolo unde ești. Sunt mai multe, sunt mai multe elemente care îmbunătățesc propunerea, inclusiv definiția unui membru al familiei, garanții pentru minorii nesoțiți și așa mai departe, dar sunt și multe elemente care nu sunt atât de bune. De exemplu, aproximativ 40.000 de copii sunt ținuți în tabere în momentul de față, ceea ce pur și simplu nu ar trebui să se întâmple. Grupurile vulnerabile, inclusiv copiii, nu ar trebui să fie ținuți uh, cu forța în niște tabere. Nu ar trebui să se permită acest lucru. Un alt lucru important este integrarea pe piața muncii în decurs de șase luni, ceea ce e foarte bine în sine, dar sunt de acord cu doamna raportor aici. Ar trebui să fie zero luni, ar trebui să poți să te integrezi pe piața muncii din prima zi, după sosire. Uh, pentru că asta este situația uh, în Turcia, atunci când ei primesc refugiați uh, sau migranți din Siria, ne așteptăm ca ei să integreze din prima zi pe piața muncii, dar noi vrem să introducem un termen de așteptare de șase luni. Situația din Suedia e cea pe care o cunosc cel mai bine. Și anume, dacă considerăm că după depunerea cererii se consideră că va dura mai mult de 4-5 luni, uh, Uh, prelucrarea acesteia, atunci ar trebui ca persoana respectivă să poată să lucreze imediat. Deci e nevoie de un permis de muncă. Dacă se consideră că procesul de cerere, de solicitare de azil va dura mai mult de patru luni, atunci trebuie să poată să începe să lucreze imediat. Doar în cazurile în care dosarele se tratează foarte rapid poate să existe o derogare. Dar persoanele care au calificare și au un loc de muncă ar trebui să poată să rămână în țara respectivă indiferent ce se va întâmpla, ce se va decide în locul lor, ar trebui să primească un permis de muncă și să poată să continue să muncească. Cred că este un model foarte bun și cred că acest model ar trebui să fie aplicat. Cred că vom avea niște discuții constructive cu raportorii din umbră și sper să ajungem la o propunere bună. Aștept uh, cu plăcere colaborarea. Mulțumesc. Bun. Dau cuvântul celorlalți raportori din umbră înainte de a da cuvântul celorlalți colegi. Domnul Poliez și doamna Ernst. Domnul Poliez începe. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc, domnule raportor, pentru ce a făcut până acum și pentru abordarea sa. Nu suntem de acord cu toate propunerile prezentate, însă da dovadă de mare deschidere spre dialog și mulțumesc pentru asta. În ceea ce privește propunerea, sunt într totul de acord cu obiectivele care au determinat Comisia să o concretizeze, și anume combaterea fluxurilor secundare și îmbunătățirea integrării solicitanților de azil. Dar aș vrea să fac o observație suplimentară. Îmi doresc ca aceeași determinare să se înregistreze din partea Comisiei și mai ales din partea Consiliului și în ceea ce privește furnizarea de sprijin statelor de frontieră care se confruntă cu situații de urgență migratorii și adesea sunt izolate. Și îmi doresc de asemenea ca și Comisia și Consiliul să dea dovadă de consecvență și să pună în aplicare planul de relocare, care la un an și jumătate aproape de la inițiere înregistrează niște procente de realizare ridicole de-a dreptul. Pentru îmbunătățirea integrării solicitanților de azil, este, sunt de acord cu abordarea raportoarei, care este în parte diferită de cea prezentată de comisie. Sunt de acord cu privire la necesitatea de a organiza cursuri de învățare a limbii pentru, sau cursuri bilingve pentru a ajuta la integrare, dar nu înțeleg de ce se cere să se reducă ba chiar la zero timpul necesar pentru, pentru integrarea pe piața muncii. Europa se confruntă cu un context extrem grav, șomajul rândul tinerilor este foarte ridicat, deci cred că trebuie să dăm dovadă de o abordare echilibrată. Și consider că, contrar celor propuse, trebuie să păstreze articolul 15.2, unde se spune, din motive care țin de piața muncii, statele membre pot certifica dacă un post liber poate fi ocupat de cetățenii statului în cauză. Este un uh, amendament care vizează pe termen lung, în cazul în care solicitantul de azil ar trebui să intre pe piața muncii cu un contract uh, normal, demn. Uh, evident că ideea este să nu aibă un impact economic mai mare decât cel alocat de statul de primire pentru primire. Sigur că trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de solicitanții de azil, dar dat fiind că se dorește sprijinirea procesului de integrare pe piața muncii, costurile trebuie să fie reduse pentru statul de primire. Mulțumesc. Da, Katie, te-am văzut. Bun, îți dau cuvântul ție acum și apoi Cornelie și apoi domnului Halaho. Da, mulțumesc și îmi cer scuze că am ajuns mai târziu, am venit în altă comisie unde a trebuit să-mi prezint raportul. Uh, am avut o întâlnire inițială cu doamna raportor și grupul meu uh, susține ideea acesteia de clarificare a propunerii cred că e foarte bine să ne focalizăm asupra stimulentelor decât uh, măsurilor punitive pentru a limita mișcările secundare. Și uh, cursurile de limbă pentru solicitanți uh, sunt importante. Cred că suntem cu toții de acord că integrarea trebuie să înceapă din prima zi. Deci ne place că puneți accentul asupra acestui element în propunerea dumneavoastră. De asemenea, recunoașterea nevoilor speciale pentru uh, Uh, solicitanții din uh, grupul LGBTI uh, e o cerere pe care socialdemocrații pot să o susțină. Um, unele probleme apar um, legate de așa numitele părți albe ale propunerii, cum ar fi detenția minorilor, de exemplu, care pentru grupul socialist e o chestiune foarte dureroasă. Vom discuta în grup să profităm poate de ocazie de a reintroduce pe ordinea de zi acest element. Sunt și niște dispoziții neclare cu privire la excepțiile la limitarea detenției eh, pe care le cunoaște și doamna raportor și dispoziția nedreaptă că solicitanții trebuie să eh, primească, să plătească înapoi eh, ajutorul juridic din momentul în care situația lor financiară se îmbunătățește. Cred că accesul la piața muncii din prima zi e o propunere foarte bună revenind la acest aspect. Singura chestiune care îmi dă îndoiel, așa cum am discutat deja, este că trebuie să ne asigurăm că cererea de azil nu devine o cale pentru migrația legală a celor care nu sunt refugiați. Deci, uh, Trebuie să ne asigurăm că această dispoziție se aplică celor care mm, uh, au șanse să primească statutul de refugiat. Dar în mare îmi place la propunerea raportoarei și grupul nostru cred că poate să susțină uh, liniile generale ale raportului. Mulțumesc! Mulțumesc, Katie, și că ai ajuns la timp. Domnul Halahu acum pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. ECR-ul susține uh, obiectivul cheie al propunei de a reduce alegerea țării de azil și uh, schimbările și mișcările secundare. Nu putem susține multe dintre amendamentele doamnei raportor și nici logica din spatele lor. Pentru că obiectivul acestora pare să fie acela de a elimina sau de a scădea posibilitățile statelor membre de a restrânge uh, um, accesul solicitanților care nu respectă regulile. E foarte important ca ambele părți să respecte regulile. Înțeleg, în principiu, de ce se pune accentul uh, asupra uh, stimulentelor și nu a mijloacelor punitive, dar eu nu cred că facilitarea accesului Um, solicitanților la, de azil la piața muncii îi va uh, face mai dornici să rămână în țara unde sunt, pentru că de cele mai multe ori nu au competențele necesare pe piața muncii. Am văzut acest lucru foarte clar în Germania, de exemplu, care a făcut eforturi foarte mari pentru a angaja um, solicitanți de azil cu rezultate nesemnificative. Uh, un mare număr de solicitanți de azil uh, reprezintă o povară financiară pentru statul membru respectiv. Și pentru că sunt multe persoane care nu au nevoie de protecție, dar folosesc sistemul de azil ca un canal pentru migrație, cred că trebuie să subliniem sancțiunile pentru cei care nu respectă regulile. Mulțumesc! Și acum pentru Gue Cornelia Ernst. Mulțumesc. Sigur că propunerea comisiei rămâne în urma așteptărilor noastre și nu este ceea ce ar fi necesar acum pentru a avea o bună integrare a migranților. E clar acest lucru. A, a refugiaților, mă scuzați e clar că au venit foarte mulți oameni în Europa care trebuie acum integrați și, din fericire, raportoarea a reușit să scoată ce e mai bun din acest uh, document și, pe baza uh, instrumentului de reformare, să îmbunătățească textul în măsura în care este posibil. Sigur că există și probleme. Uh, eu cred că, de fapt, ar trebui să avem o propunere nouă a Comisiei. Acum, ce e bine? Sigur că e Uh, foarte bine să existe în continuare uh, șansa ca refugiații să aibă posibilitatea de acces la căi de atac. Acest lucru este important pentru că, bun, chiar dacă nu se pot rezolva toate problemele așa, totuși e un pas în direcția bună. De asemenea, un element pozitiv reprezintă integrarea cursurilor de limbă, care trebuie să fie gratuită pentru uh, refugiați un punct pe care îl susținem foarte mult. Și, de asemenea, ceea ce privește munca, dacă ne uităm la Germania și la procederile, procedele de acolo, um, și anume faptul că există diverse etape. Prima dată trebuie să, verif- să se verifice dacă nu există un cetățean european care poate să ocupe locul de muncă, apoi un refugiat care e recunoscut deja și așa mai departe. Deci e un Uh, proces etapizat care durează mai multe luni și, într-adevăr, cred că dacă am spune că din prima zi de la depunerea solicitării de azil um, ar trebui să se garanteze posibilitatea ocupării unui loc de muncă, eu cred că acest lucru este un pas pozitiv pentru a pentru ca persoana respectivă să poată să-și câștige traiul în țara respectivă. Fiecare stat ar trebui să fie interesat să se întâmple exact acest lucru, pentru, măcar pentru a-și ușura povara financiară. Deci susținem acest element. Care sunt problemele? Uh, tot ce ține de problemele de uh, mișcări secundare și de uh, faptul că oamenii sunt deținuți. Da, sigur că e problematic. Uh, Uh, migrația secundară sigur că nu este combătută cu instrumentele care sunt propuse aici. Nici în alte propuneri ale Comisiei uh, nu se găsesc instrumente rezonabile uh, și măsurile regresive și represive uh, propuse nu putem să le susținem. Problema importantă sunt, uh, principală sunt copiii. Nu se poate ca copiii să fie deținuți. În 2013, când am adoptat pachetul de azil, au fost mari proteste din partea ONG-urilor care au spus cum putem să garantăm că nu vor fi deținuți copii că nu, uh, nu vor fi uh, reținuți și deținuți în cele din urmă. Deci problema aceasta trebuie să fie uh, cumva rezolvată. Știu că nu e ușor, dar de undeva trebuie să o apucăm. Uh, și cred că am putea să ducem o îmbunătățire semnificativă prin documentul acesta. Apoi, accesul la servicii sanitare mi se pare un alt element foarte bun. Uh, comisia pare să fie uitat ca sistemele de azil din statele membre să fie umanizate uh, un pic mai mult, uh, ceea ce face situația dificilă. În orice caz, pe ansamblu, susținem uh, raportoarea în foarte multe elemente și în definiția familiei, definiția persoanelor care necesită protecție. E foarte bine să se mențină acestea. Vom face totuși uh, niște propuneri uh, mai stricte pe anumite elemente. Dar uh, Totuși, cred că această, acest proiect la raportare este unul, un început foarte bun. Mulțumesc, Cornelia, și am să, iau, să dau cuvântul colegilor în ordinea uh, solicitării. Și începem cu Cecil Chienghe. Grație, uh, grație, președinte. Sono... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că lucrăm pe directiva privind primirea este adevărat că pentru solicitanții de azil, integrarea este marea provocare ce ne așteaptă și trebuie să gestionăm în mod responsabil întreg fenomenul acesta migratoriu și de solicitanți de azil. Multe puncte sunt puncte importante cu care sunt de acord și aș vrea să subliniez un aspect important și anume posibilitatea de a lua în considerare activitatea eficientă și imensă desfășurată de țările de frontieră. Mă refer la Italia, care se confruntă cu un foarte mare flux de solicitați de azil în momentul de față și care încearcă să implementeze o propunere de primire. Asta trebuie să facă parte dintr-un model dintr-o politică de primire care trebuie să se bazeze pe solidaritate și pe participare în mod egal. Insist asupra integrării pe piața muncii și posibilitatea de acces la toate serviciile, pentru că prevenirea conflictelor are la bază calitatea integrării. Și în încheiere vreau să menționez că pentru a ajuta la o bună integrare a persoanelor în cauză, Trebuie să se pună în aplicare și relocarea, care până în prezent a dat rezultate care, după părerea mea, nu sunt motiv de mândrie pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you. Anna Maria Corazza. Uh, thank you, Chair. Doamna Corața Bild, mulțumesc, domnule președinte, și eu salut această reformare și susțin linia, linia raportoare. Vreau să vă reamintesc, motivul pentru care facem acest lucru este faptul că statele membre, în primul rând, nu implementează directiva. Există reguli, dar acum încercăm să găsim soluții pentru lacunele existente, pentru că sunt diferențe mari între modurile în care statele membre au pus în aplicare această directivă și au mă gândesc la obiectivul cheie care este construirea capacității. Apoi, accesul de la piața, la piața muncii din prima zi. Sunt de acord cu această linie. Experiențele din Suedia și în alte state membre au arătat că aceasta este cea mai bună modalitate de a integra refugiații și, de asemenea, cea mai bună modalitate de a reduce subvențiile și banii contribuabililor care sunt folosiți pentru a plăti pentru refugiați, ceea ce, din nou, înseamnă uh, că populația va accepta mai bine refugiații. Um, așa cum au spus și colegii, o problemă principală reprezintă situația copiilor. E foarte bine să combatem abuzurile, să restrângem mișcările secundare, deplasările secundare, dar nu um, pe cheltuiala drepturilor copiilor. Detenția ar trebui să fie abolită, detenția copiilor, pentru că un copil este în primul rând copil, indiferent care este statutul său, migrant sau refugiat. Și în standardele de primire pentru copii Trebuie să existe personaj de, uh, personal de îngrijire, acces la um, acces, acces la servicii sanitare și la servicii de îngrijire a copilului și educație. Mulțumesc. Birgit Zipăl acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun accentul pe un punct și anume legătura între posibile sancțiuni și standardele existente sau inexistente. În principiu, când am început această dezbatere de crearea unui sistem de azil, eu n-am fost împotriva sancțiunilor. Dar sancțiunile au sens doar dacă, în primul rând, are loc o relocare sau un transfer de refugiați, pentru că dacă nu, despre ce vorbim? În al doilea rând, a, ele au sens doar dacă vorbim despre integrare și sunt foarte întristată să aud în aceste zile, în ultimele săptămâni și luni, că statele membre deja scad standardele chiar și pentru cei care au fost uh, um, care au, cărora li s-a acordat statutul de, solicit, de azilanți. Și nu mă refer la Italia și la Grecia aici. Deci, susținerea financiară este atât de scăzută încât ele nu mai pot încât oamenii respectivi nu pot să plătească nici cel, cea mai mică locuință, dar trebuie să plătească cursurile de limbă și dacă încearcă să-și găsească un loc de muncă pentru a-și îmbunătăți situația, atunci sunt foarte multe locuri de muncă unde nu reușești să, pe care nu reușești să te califici doar dacă ai un nivel foarte ridicat de limba uh, limbă, chiar și pentru profesiile pentru care nu e nevoie de niciun fel de calificare lingvistică. Deci trebuie să combinăm aceste lucruri. Accesul la limbă, accesul la piața muncii. Dacă acestea nu sunt asigurate în statele membre, atunci eu pot să înțeleg foarte bine că oamenii nu vor și nu pot să rămână în statele membre respective. Mulțumesc, Birgit. Roberta Metzola. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru munca acest dosar, care nu este unul ușor, dar este unul crucial dacă vrem să abordăm una dintre pietrele de temelie ale sistemului de azil. Sunt multe aspecte pozitive, cursurile de limbă, de exemplu, și nu e vorba doar de ce se scrie pe hârtie, după cum am văzut. Pentru că una dintre marile provocări este să ne asigurăm că statele membre aplică în mod colect uh, directiva privind condițiile de primire. Deocamdată vreau să menționez doar un lucru care se leagă de ceea ce a spus domnul Polies, accesul la piața muncii în statele membre. Unul dintre punctele cele mai delicate, poate. Înțeleg. Înțeleg uh, argumentul că accesul la piața muncii ajută integrarea și asigură reducerea poverii financiare pentru statul respectiv, însă faptul că statele membre trebuie să poată verifica dacă uh, un loc de muncă ar trebui să fie ocupat de un uh, cetățean al lor sau de un refugiat, uh, Totuși este o condiție foarte importantă, dată fiind rata foarte ridicată a șomajului, pentru că ar putea introducerea acestei dispoziții în cele din urmă să, um, să ducă, să pună paia pe foc uh, populiștilor. Doamna Mussolini. Intervenție fără microfon. Punto uh, centrale. Aș vrea să mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru document. În momentul de față suntem acum într-o etapă internațională care se numără, poate, printre cele mai critice. Vedem ce se întâmplă și în Europa și un pachet referitor la subiectul imigrației și gestiunii, deci primire, Dublin, criterii. Eu aș vrea să existe un punct comun între noi, între raportori, pentru că în fiecare document vorbim despre armonizare, lucru care este important, pentru că este esențial să avem o armonizare și o ridicare a nivelului standardelor în statele membre. Dar dacă nu există armonizare între noi, s-ar putea ca asta să devină o posibilitate de a bloca lucrurile și în această lipsă de comunicare s-ar putea introduce ceva care să nu facă lucrurile funcționale până la urmă. Mă refer la cele spuse de antevorbitorii mei, punctul central este cel al locurilor de muncă. Este clar că în anumite state membre lucrurile pot fi sensibile, dar trebuie să vedem cum sunt propuse. Dacă se propune, dacă ești refugiat solicitant de azil, imediat ai un loc de muncă, automat, este clar că, având în vedere șomerii din populația locală, s-ar putea să existe un sentiment de revoltă, de protest din partea lor. Dar dacă introduce acest lucru, haideți să, să vorbim concret pe directivă. Deci dacă există, să spunem, o autoritate locală, comună, deci nu are banii, pentru că până la urmă autoritățile locale sunt veriga slabă, pentru că nu au fondurile necesare pentru a susține imigranții. Atunci, dacă acolo se dă un loc de muncă, chiar și necalificat totuși, câți cetățeni europeni nu au calificarea necesară și trebuie să lucreze. Deci haideți să nu începem să spunem că mm, trebuie să fie cine știe ce loc de muncă calificat, inginer, arhitect și așa mai departe. Munca aceasta care te scoate din ilegalitate, scoate pentru că există state unde există migranți care nu sunt neapărat uh, înregistrați. Și atunci apare problema aceasta și se dă posibilitatea, cum spunea uh, colegii mei, să nu existe un impact asupra țării de primire. Este un aspect extrem de important. Și mă gândesc și la reducerea mijloacelor. Dacă ai o persoană solicitantă de uh, azil care stă acolo atâtea luni, care nu face nimic și doar primește bani, și asta este un lucru care poate să indigneze comunitatea. Pentru că întrebarea este, vrei să ai alături de tine o persoană care nu face nimic, doar ia bani, sau o persoană care imediat este industră, introdusă pe piața muncii, chiar și într-o poziție necalificată, și acest lucru s-ar putea să nu mai aibă un impact negativ asupra comunităților locale, pentru că în această cotă de locuri de muncă se creează și o solidaritate care ar putea să funcționeze și pentru comunitate și pentru migranți. E un lucru cu, de care vreau să vorbesc cu raportarea. Apoi, minorii și detenția minorilor. Problema este că minorii dispar, nu-i mai găsim. Intră în mâinile criminalității organizate și atunci morcovul acesta, stimulentul acesta pe care vrea să-l introduceți. Eu n-aș vrea ca morcovul să-l dăm dacă regulile nu sunt clare pentru migranți și pentru minori. Eu vrea să dăm stimulentul organizațiilor care au strâns legătură cu piața aceasta a migrației. Adică morcovul nu se dă direct refugiaților, solicitanților de azil, ci organizațiilor care îi însoțesc și care sunt organizații care exploatează. Și, în încheiere, detenția. Singurul lucru pentru un minor care, de îndată ce pune piciorul pe teritoriul european, nu e nimic, statutul juridic e singurul lucru care îl ajută. Nu e minor neînsoțit, este un minor separat de o familie. Haideți să dăm un statut juridic minorului, haideți să-l facem depistabil. Nu trebuie să vorbim dacă intră în detenție sau nu. Nu e un număr oarecare, ci este o persoană care are drepturi. În momentul de față, când debarcă în Europa, primesc numere, sunt numere numărul, poți să-l pui în detenție sau nu și numărul poate dispărea. Dar dacă îi dai un statut juridic, lucrurile ar sta altfel. Haideți să ne gândim împreună la asta. Îl faci depistabil, trasabil. Nu doar cu amprentele pe care nu poți să le iei înainte de, să le prelevezi înainte de 14 ani, ci pentru că îl lași să fie un individ, nu un număr și de aceea poate fi trasabil depistabil. Apoi, listele persoanelor vulnerabile. În legile și în directivele mai ample, Există o listă de persoane vulnerabile, deci prin urmare trebuie să facem o alegere, pentru că listele sunt urâte, sunt uh, discriminatorii. Tu da, tu nu, deci nu așa trebuie să facem listele. Și cred că ar trebui să lucrăm și la asta. Dar sincer, cred tuturor raport, cer tuturor raportorilor din umbră să încercăm să găsim un punct comun pe toate aceste subiecte, pentru că e important să avem o poziție europeană hotărâtă și unită unde e posibil. Da, v-ați acoperit timpul de vorbire pe luna asta, practic. Într-o astfel de dezbatere, într-o astfel de dezbatere permit colegilor să spună tot ceea ce vor să spună, pentru că e un dosar extrem de important. Prin urmare, de asta îmi doresc ca toată lumea să poată interveni și să-și spună ideile. Avem uh, Leonard și Weinberg. Mai este cineva care vrea să intervină? Dacă nu, putem închide lista. Domnul Leonard. Mulțumesc foarte mult, mulțumim raportoarei pentru proiectul de raport. Este foarte important principiul de bază Bună implementare a directivei privind primirea, este important să ne asigurăm că regulile pe care le elaborăm sunt astfel create încât nici nu permit statelor membre să se ascundă în spatele directivei pentru a-și uh, se ascunde de răspunderea de a primi solicitanții de azil într-un mod uman și responsabil. S-a vorbit mult despre stimulente și sancțiuni, despre morcovul și bățul. Cred că avem nevoie și de morcov și de bețe. Mi-a plăcut echilibrul care se regăsea în propunerea inițială a Comisiei și sper să reușim să păstrăm uh, acest echilibru în textul final. S-au spus multe și cu privire la accesul pe piața muncii din, și um, cursuri de limbă din prima zi. Ideea pare minunată, în special dacă avem o situație în care majoritatea solicitanților de azil care intră în Uniunea Europeană vor putea rămâne aici. Dar lucrurile în realitate sunt diferite. Mai ales în ultimul timp am văzut că mulți din solicitanții de azil care intră în UE nu, mai, nu li se permite să rămână aici. 625.000 de oameni au avut cererea de azil respinsă în 2015. Dacă toții ar fi avut un loc de muncă din prima zi și cursuri de limbă din prima zi, ar fi subminat foarte mult uh, energia și mijloacele pe care le-am putea folosi pentru cei care au cu adevărat o șansă să rămână în UE. Principalele cinci naționalități care au venit în ianuarie sunt toate naționalități cu sub 30% șanse de a primi azil. De aceea vă rog să ne dirijăm atenția și um, resursele către cei care au șanse să rămână și să ne asigurăm că ei uh, sunt integrați. Anul trecut am avut 12.000 de oameni din Maroc, câteva mii din uh, Algeria. N-au primit cu toții azil, însă a trebuit să, trebuie să investăm în ei, să le dăm acces pe piața muncii și la curs de limba. Nu cred că asta este o idee bună. Și, totuși, îmi place ce se spune în propunerea comisiei. Se menționează ideea aceasta de a avea solicitanții de azil care au șanse rezonabile să rămână, uh, să le dăm deci acces pe piața muncii după trei luni. Dar când cerurile de azil uh, nu prea au șanse de reușită, se spune să nu aibă acces pe piața muncii nici după șase luni. E un lucru ce se găsește în considerente, nu și în articole și cred că trebuie să le analizăm pentru că este important să integrăm pe oamenii care vor rămâne într-o țară cât mai repede posibil dar nu are rost să îți cheltui banii și energia pe cei care vor fi trimiși înapoi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bunberg, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest raport pe care l-am parcurs și am constatat că conține o serie de propuneri bune, dar rămân și multe chestiuni nerezolvate. Suntem cu toții de acord că e logic să mm, primim oamenii într-un mod decent și să facem ce ne stă în putere pentru a ne asigura că sunt integrați. Însă, egalitatea între statele membre. Aici există diferențe. Adesea vorbim, de exemplu, despre Portugalia. Oamenii nu vor să meargă în Portugalia. Nu există nicio agenție pentru migrație acolo. Nimeni n-a solicitat azil în Portugalia standard, uh, stilul de viață, nivelul de trai nu este așa de bun acolo decât în... nu este la fel de bun ca în țările din nordul Europa. Și atunci întrebarea este cum poți să ai un nivel legal de primire? E nevoie de ani de zile să aduci uh, la nivelul uh, cererilor. Cei din România nu pot îndeplini nici criteriile de la Copenhaga. În ceea ce privește accesul la piața muncii, e un aspect foarte important Asta acoperă și aspectul social și aspectul limbii. Îți permite să te integrezi mai bine. Însă, aș spune că statele membre sunt cele care trebuie să hotărască când dreptul de acces pe piață trebuie să fie acordat. Mă gândesc la reunificarea familiilor aici. Încerc să văd despre ce este vorba, care este definiția pentru reunificarea familiei putem clarifica lucrurile cumva în ceea ce privește cursurile de limbă. Evident, toate statele membre trebuie ca, eh, de îndată ce e posibil, să ofere cursul de limbă. Suedia face acest lucru. Prin... Poate că e nevoie de 10 ani să înveți limba, dar trebuie să ai ocazia să încep cât mai repede posibil, chiar dacă e nevoie de timp. pe piața muncii, pot să vă spun că în Suedia, cetățenii suedezi sunt cei care suferă de discriminare. Dacă ai același nivel de competențe, se aplică po discriminarea pozitivă și trebuie să iei pe cineva care nu e suedez. A ajuns chiar și la asta. Steven Ryan din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș vrea să vă spun că salutăm propunerea de text a doamnei Infeld. Este un raport bine gândit, un text bine gândit și pe ansamblu aș spune că păstrează echilibru pe care și Comisia a încercat să-l obțină în propunerea inițială. Echilibru între a avea standarde suficient de ridicate, armonizarea standardelor de primire în statele membre și în același timp împiedicarea deplasărilor secundare și abord, garantarea unei abordări uh, clare a mișcărilor migratorii. Salutăm de asemenea faptul că mm, textul pune accent pe garanții procedurale pentru cele mai vulnerabile persoane, inclusiv minori și minori neînsoțiți, și pentru consolidarea măsurilor de integrare. Comisia are aceleași obiective. vom încuraja totuși să aveți în vedere nevoia de a lua în considerare provocările de ordin practic cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește implementarea obligațiilor de primire și cu privire la nevoia de a păstra totuși un nivel de proporționalitate în ceea ce privește obligațiile care revin statelor membre, având în vedere și costurile integrării și primirii, mai ales dat fiind numărul mare de solicitanți de azil care vin în mod constant către statele membre. Și cred că unele dintre aspectele care au fost menționate în mod repetat uh, în această sesiune sunt relevante în acest sens. De exemplu, ideea de a avea cursuri de limbă gratuite pentru toți solicitanții de azil cum a subliniat domnul Leonard, cred că ar trebui să avem în vedere proporționalitatea unei astfel de propuneri, mai ales având în vedere că mulți solicitanți de azil nu vor primi ceea ce solicită și nu vor rămâne în statul membru respectiv. La fel în ceea ce privește accesul pe piața muncii. Cred că este important să avem în vedere că propunerea Comisiei și directiva, în forma sa actuală, permit statelor membre să acorde acces încă de la început, din momentul în care un solicitant de azil prezintă cererea și, așa cum a subliniat domnul Leonard, Comisia în considerente a arătat că încurajăm statele membre să ofere acces timpuriu solicitanților de azil, ale căror cereri au șansă mare de reușită. Acestea fiind spuse, cred că mă voi opri aici și aștept continuarea discuțiilor în această comisie și între instituțiile noastre în lunile ce urmează. Mulțumesc! Accentul s-a pus în această dezbatere pe implementare și pe rolul statelor membre. De aceea să dăm un cuvântul pe scurt și reprezentantului președinției, a spune. Da, mulțumesc. Bună dimineața, Joyce, de la Ministerul de Interne, reprezint președinția. Vrem să mulțumim doamnei Invel pentru acest document și în ceea ce privește situația la nivelul Consiliului, Prima lectură a textului comisiei a fost finalizată în decembrie, odată cu încheierea președinției slovace. Președinția manteză intenționează să ducă discuțiile mai departe. Mâine vom avea în acest sens prima reuniune cu privire la condițiile de primire, care va fi o a doua lectură a textului revizuit. Am ales să avem o abordare tematică, drepturile socioeconomice și drepturile persoanelor cu nevoi speciale și sperăm să ne putem finaliza documentul mâine. Și, ca să repet cele spuse de intervenient și de comisie, vrem să lucrăm împreună, să discutăm cu parlamentarii malte și cu institut. Și vrem ca instituțiile să ajungă la o soluție de compromis, astfel încât să închidem în măsura posibilului discuțiile pe această directivă și pe altele. Mulțumesc! Mulțumesc și în încheiere concluzii din partea lui Sofie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru intervenții. Întâi de toate, în ceea ce privește abordarea mea Intenția mea este să găsesc cea mai mare majoritate posibil. E foarte important, deși este clar că nu o să ajungem la unanimitate. Dar o să încercăm să obținem o majoritate cât mai largă. Și un al doilea aspect, cheie, raportul acesta face parte dintr-un pachet. Toate aceste dosare sunt legate între ele și nu ai cum să scoți o cărămidă din zid și să o analizez separat, pentru că, așa cum am spus, are legătură cu Dublin, cu relocare, cu procedurile, dar, fie că ne place sau nu, are legătură și cu dosar privind țările sigure, indiferent de ce părere avem despre asta. Înainte să intru în detaliu, un, detaliu, un, uh, un amănunt. Nu vorbim despre o problemă, despre o povară, despre o amenințare, vorbim despre oameni. Oameni ca noi, cu mâini și picioare, nasuri și urechi, oameni care sunt părinți, copii, care au poate afacerea lor, au visele lor, oameni buni, oameni răi, ca noi toți. You know, the same people who are living oameni drăguți sau mai puțin drăguți, oameni de pe aceeași planetă. Despre asta vorbim <clears throat> și ce vrem să realizăm să tratăm cu ei și să trăim cu ei în cele mai bune condiții posibile. Și întregul pachet pe care îl examinăm, sperăm că e o cale de a realiza lucrul respectiv. Scopul comisiei cu această variantă reformată este de a reduce deplasările secundare. Da, suntem de acord cu scopul, dar pentru a-l atinge, trebuie să punem capăt și acestei curse spre abis, pentru că problema nu e doar că oameni plan individual, grupuri, familii, se decid să se mută dintr-un stat membru în altul. Problema e și că statele membre, după cum am spus mai devreme, încerc să scape de ei, ca de o oaie râioasă. Încercând să le facă șederea acolo cât mai neplăcută, astfel încât să-i uh, încurajeze, între ghilimele, să plece în altă parte. Nu doar din motive practice, ci și din motive morale. Pentru că, domnule președinte, ori care ne-ar fi poziția și ce partid reprezentăm, ar trebui să ne fie tuturor profund rușine că unele imagini pe care le vedem în legătură cu condițiile în care sunt ținute ființe omenești pe acest continent. Dragi colegi, noi suntem cei mai prosperi, continentul cel mai prosper de pe Mapamon. Nimeni ar trebui să trăiască în cort pe timp de iarnă. Nimeni, spune vorbitoare. Pe lângă aceste principii generale, în legătură cu amănuntele, mai întâi ceva foarte clar despre accesul pe piața muncii, mai ales ce a spus doamna Mussolini. Nu vreau să persiste în înțelegeri, nu vorbim despre a le da locuri de muncă oamenilor. Vorbim despre acces pe piața muncii. <clears throat> Haideți să fim realiști. Șansele solicitanților de azil care caută un loc de muncă sunt extrem, extrem de limitate chiar și așa. Deci dacă pe lângă asta mai venim și cu o perioadă de tranziție în care nu se califică, ci se descalifică în fiecare zi în care stau cu brațele încrucișate, nefăcând nimic, pe lângă testul pieții muncii, le reduce șansele, dacă sunt loc de muncă, la virtual zero. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că sutele de mii de oameni Domnul Lenner s-a plecat între timp. O să rămână în Europa? Probabil că niciodată și niciodată nu o să găsească un loc de muncă și o să devină mult mai costisitor decât dacă ne-am dat o mică șansă să-și găsească o slujbă. O să concureze cu alții pentru o slujbă? Eu nu prea cred, pentru că șansele lor și așa sunt atât de limitate și nu cred că oamenii ăștia despre care spuneți pe bună dreptate că unii sunt acum în Europa care sunt șomeri și care <clears throat> trăiesc ceva extrem de dificil. Ideea este să nu le facem viața și mai dificilă solicitanții de azil, ci să ajutăm pe cei care caută un loc de muncă cu alte politici. Asta era despre piața muncii, pentru că eu cred că un solicitant de azil care e independent e mai util pentru societate decât unul care stă șomer toată viața și copiii lui la fel. De asemenea, cred că pur și simplu nu e durabil, așa cum a spus Ana Maria Corațabil, Odel Valero și alții, că într-o țară precum Suedia, oamenii au șanse de a găsi un loc de muncă și în Italia niciodată, niciodată. Trebuie să găsim soluții pentru a închide sau reduce aceste discrepanțe, pentru că ăsta e exact motivul pentru care oamenii se duc la shoppingul de azil, cum mi se spune. Trebuie ca totul să facă parte dintr-un pachet mai larg pe care îl vom adopta și, desigur, nu mai știu cine a spus, dar procedura de azil nu poate să fie un uh, substitut pentru migrația legală în scopuri de muncă, orice fel de migrație legală procedura de azile pentru cei care fug de conflicte sau de persecuții. Iată de ce e atât de important ca în același timp să lucrăm și la propunerea cu cardul albastru și alte modalități de migrație legale, pentru că e o nalucă, o iluzie să credem că oamenii nu o să se mai deplaseze, nu o să mai circule. Unii care trăiesc în sărăcie, poate nu în zone de război, poate nu persecutați, dar oameni care nu au nicio perspectivă acolo unde trăiesc, Aștia o să plece, o să se mute, o să circule. Dacă vrem să-i ținem în afara procedurii de azil, ar trebui să aibă mijloace legale de a veni, pentru că chiar dacă vin aici și cererea le este respinsă, știm cu toții că vor rămâne. Pentru că preferă o situație precară în care se trăiască aici, să se ascundă undeva decât să se reducă înapoi de unde a venit. În legătură cu detenția, sunt într o de acord cu cei care au făcut declarații ferme împotriva detenției copiilor. Sper că n-am înțeles bine ce vrea să spună doamna Mussolini. Pentru mine detenția nu poate să fie protecție. Sper că n-am înțeles bine ce a spus. Oamenii n-ar trebui să fie deținuți. Nu înțeleg de ce considerăm că unii <clears throat> se întrerupe vorbitor. Nu credem că unii dintre noi ar trebui să meargă la închisoare. Niciodată nu ne-am gândit că asta ar fi o soluție de a ne apăra. Și de ce atunci să le aplicăm asta altora? Detenția nu poate fi un instrument decât atunci când există un risc foarte clar de fugă, de ascundere, dar asta e ceva diferit, e definit în propunerea mea. În ce privește intervenția judiciară, m-au surprins declarațiile, cred că domnului Halau. Noi ne-am așteptat că dacă cineva ia hotărârea să ne trimită pe noi la închisoare, că decizia să fie luată de un judecător pe baza legii și nu de un funcționar sau o altă organizație, un ONG. Oricine care e deținut ar trebui să fie trimis la închisoare pe baza unei intervenții judecătorești. Cursuri gratuite de limbă pentru cei care au bani să plătească, să plătească. Asta se spune în raport. Nu e gratuit pentru toți, e gratuit pentru cei care nu au bani să plătească. Și două observații finale. E o mare dilemă aici. Să nu ne ascundem de elefantul din încăpere, pentru că accesul la piața muncii și vorbim despre oameni care <clears throat> au o șanse foarte mici de a primi statutul. Deci intrăm în zona tratamentului diferențiat, lista de țări sigure și mie mi se pare că e o dilemă morală uriașă, extrem de dificilă, ca să vă spun cinstit. Și în același timp trebuie să fim pragmatici, să vedem cum găsim cele mai bune soluții posibile pentru numărul cel mai mare de oameni. Și în fine reiterez ce am mai spus, acordurile cu Libia, cu Turcia, cu alte țări, nu sunt o alternativă pentru o bună politică europeană în materie de imigrație și azil. Astea, acordurile astea nu sunt o alternativă. Deci am speranțe foarte mari uh, la adresa președinției malteze. Salut cuvintele reprezentante și sper să putem avansa cât mai mult posibil. În următoarele câte luni au mai rămas 5 și să găsim soluții reale, durabile, care să reziste și nu acorduri dubioase care nu se țin decât în pioneze cu țările respective. Mulțumesc. Mulțumim, Sofie, spune domnul președinte. Din partea președinției s-a menționat uh, că vor fi dezbateri la Consiliul JAI, ceea ce e un lucru foarte pozitiv. Statele membre ce spun și colegii știu de părerile diferite la Consiliu, dar președinția e hotărâtă și face eforturi interesată. M-a interesat ce a spus despre pachet, abordarea președinției și ce se întâmplă apoi când diverse forțe de la Consiliu încep să se manifeste cu totul altceva altceva ce vreau să mai spun. Calitatea dezbaterii a fost foarte ridicată. O să mă interesez câți oameni ne urmăriți pe internet, pentru că nivelul de expertiză și pasiunea demonstrată în această comisie merită să fie urmărite, pentru că depunem eforturi și o astfel de muncă în comisia noastră. E clar că oamenii ne urmăresc pe internet, uh, în spatele ecranului, calculatorului și vreau să știu câți sunt, dar sunt convins că e un număr foarte mare. Vreau doar să vă spun că ce spuneți e urmărit de un număr mare de oameni din afara și din clădire, înțeleg, dar și din afara clădirii. Unii care nu vin în sală, deci vă rog să fiți siguri că vom afla numărul exact. Mulțumesc colegilor pentru această dezbatere excelentă și termenul limită pentru amendamente 17 februarie la prânz. Trecem acum la punctul 15, o prezentare din partea Comisiei Europene în legătură cu documentul de lucru pentru administrația Comisiei și implementarea, utilizarea registrului numelui pasagerilor și datelor. După cum știu colegii, directiva aceasta a fost adoptată pe 27 aprilie și a intrat în vigoare pe 24 mai statele membre au termen până pe 21 mai 2018 pentru transpunere. Discutăm acum despre chestiuni care au apărut de multe ori și anume transpunerea și implementarea PNR. Deci Comisia a publicat un plan de implementare și directiva UE PNR de pe 20 noiembrie. 28 noiembrie. Și astăzi am invitat Comisia să ne prezinte planul de implementare și acțiunea de sprijin. I'm going to give the floor to... Și o să dau cuvântul comisiei pentru această prezentare. I hope colleagues who've been raising this issue of și colegilor care au ridicat subiectul acestei directive legate de registrul numărului pasagerilor. Comisia are cuvântul acum. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ați dat comisiei șansa să vă prezinte pe scurt esența planului de implementare pentru directiva PNR. După cum știți, directiva PNR a fost adoptată în aprilie anul trecut. E o perioadă de transpunere de 2 ani și acum atenția a trecut spre implementare. Comisia consideră că e important să investim în această fază crucială de dezvoltare, de elaborare de legislație? Și această investiție se reflectă în conținutul planului de implementare. Prin acest document adoptat pe 28 noiembrie anul trecut, Comisia încearcă să dă o imagine de ansamblu a situației implementării în întreaga Uniune Europeană în al doilea rând, oferă orientare pentru statele membre care încă s-ar putea să mai aibă nevoie de ea și, în al treilea rând, stabilește elementele de asistență pe care e gata să ofere statelor membre. La primul punct, imaginea de ansamblu. Planul de implementare se bazează pe informații furnizate de statele membre și arată că situația generală de implementare a directivei diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Cu toate acestea, am făcut un efort să împărțim pe categorii statele membre, diverse grupuri de state. Primul grup, primul ciorchină, spune vorbitoarea, cuprinde statele membre care au deja și un sistem funcțional sau aproape funcțional uh, în funcție și o bază legislativă consacrată. Un al doilea grup care cuprinde statele membre care sunt în diverse faze intermediare de avansare și, în fine, un al treilea grup în care găsim statele membre care sunt încă într-o fază cam timpurie a procesului de implementare. După cum știți cu toții, Comisia n-a dorit să evidențieze anumite state membre spunându-le pe nume și arătând în care dintre cele trei categorii se pot integra. Motivul este evident. Pe de-o parte, această împărțire pe categorii largi se bazează pe date furnizate în manieră benevolă și neoficială de statele membre Comisiei și, în al doilea rând, intenția din spatele acestui exercițiu nu e să arătăm cu degetul, să stigmatizăm, să facem pe cineva să îi se facă rușine, ci mai degrabă să avem un instantaneu al situației actuale, cât de avansate sunt lucrurile în acest proces important pentru a vedea unde e nevoie de acțiuni suplimentare, unde poate e nevoie de sprijin pentru a ne asigura că scopul final al transpunerii până în mai 2018 este atins. Iată de ce nu vedem uh, o ierarhizare a statelor membre aici. Deci, ajung acum la al doilea punct, care e aspectul legat de orientare, planul de implementare, orientarea pe care încearcă să o ofere. Ce vedem în document e o serie de jaloane orientative pe care ar trebui să le îndeplinească sau să le atingă statele membre pentru a implementa adecvat directivă. Cum a construit Comisia sau cum a selectat aceste jaloane s-a bazat pe experiența statelor membre mai avansate în procesul de implementare și a încercat să le rafineze cunoștințele și expertiza acumulată pentru a le pune la dispoziția altor state membre. Câteva cuvinte acum în legătură cu aceste jaloane orientative acoperă marile elemente constitutive ale procesului de implementare pentru a edifica sistemul registrului numelui pasagerilor. Printre aceste elemente constitutive, evident, e adoptarea de legislație consacrată cu toate garanțiile de protecție a datelor uh, pe care le conține directiva. Niciun element constitutiv nu înseamnă <clears throat> crearea sistemului sau unității de informații privind pasageri. Un alt element e legat de stabilirea soluțiilor tehnice pentru prelucrarea datelor din registrul unui pasageri. Personalul care se ocupă de unitatea PNR și toate măsurile care trebuie asigurate pentru conectivitate cu transportul. tutun. Din nou, după cum știți foarte bine, o directivă, după cum se întâmplă cu directiva PNR, stabilește obiectivul care trebuie atins, dar lasă un anumit grad de libertate în legătură cu mijloacele prin care să se atingă obiectivul respectiv. Unele state membre, ca să ilustrez această afirmație, <clears throat> s-ar putea să se concentreze pe adoptarea de legislație, în primul rând, și abia după ce s-a realizat acest lucru să treacă la măsuri operaționale și tehnice. Alte state membre pot opta să facă în paralel cele două procese. Jaloanele precizate sunt destul de generale, dar în spatele fiecăruia dintre ele, în mod natural, se găsește o serie de elemente mai detaliate, de activități specifice în cascadă, ca să spun așa. Să vă dau un exemplu. crearea funcției de birou sau de ofițer care se ocupă de protecția datelor sau unitatea cu numele pasagerilor sau informații din pasagerul o să ceară niște activități prealabile, cum ar fi selectarea și desemnarea, legislația necesară, măsuri de formare a personalului respectiv, cei care vor îndeplini funcția respectivă pentru a deveni într-adevăr operațional. În ce privește calendarul prevăzut în planul de implementare, trebuie să vă spun că cele două sunt cu caracter orientativ. De ce? Pentru că, din nou, pot să existe diferențe, variații de la un stat membru la altul, iar obiectivul final să fie totuși atins. Cu toate acestea, indicațiile oferite vor să scoată în evidență faptul că unele activități trebuie să fie efectuate suficient de devreme pentru a permite timp suficient pentru alte elemente constitutive care să fie finalizate. This is guidance, as I said. Așa, asta pentru orientarea statelor membre în activitatea lor. Dorim să le oferim niște indicații generale în acțiunea lor. La al treilea punct am menționat oferta de asistență pe care o, o acordă Comisia. Aici sunt câteva acțiuni de susținere concrete pe care vreau să le menționez. Obiectivul lor este de a facilita munca statelor membre în punerea în aplicare. În primul rând, finanțarea. 70 de milioane de euro au fost alocați în bugetul pe 2017 pentru a susține statele membre în punerea în aplicare a directivei. Aceste 70 de milioane vor fi puse la dispoziție în principal prin programe naționale din uh, cadrul programului financiar ISF, ISF Police. Pe lângă această infuzie de fonduri, Comisia a lansat de asemenea o nouă cerere de propuneri în valoare de 3,8 milioane care vizează interconectarea unităților de informații privind pasagerii pentru a îmbunătăți posibilitatea relațiile de schimb de informații între aceste entități. Această cerere de propunere a fost lansată în octombrie anul trecut și ea urmează unei cereri precedente din 2014 care avea de asemenea obiectivul de a promova schimbul de informații între aceste unități privind pasagerii. Tot în cadrul asistenței pe care dorește să o ofere Comisia, am organizat întâlniri și ateliere de lucru dedicate la scurt timp după adoptarea directivei. Obiectivul acestora era, în primul rând, de a Ehm, evidenția progresele de punere în aplicare în statele membre, dar și de a permite statelor membre și mai ales celor uh, care sunt direct implicați în exercițiul de punere în aplicare să discute chestiuni legate de interpretarea directivei și, în al treilea rând, foarte important, cred, era obiectivul de a oferi o platformă dedicată pentru statele membre și uh, funcționarilor de a face schimb de învățăminte, de experiențe, de bune practici și, de asemenea, de a se ajuta reciproc. Am organizat trei astfel de întâlniri din iunie anul trecut și deja am uh, văzut beneficiile acest, acestor forumuri pentru statele membre pentru aș, uh, prin care și-au consolidat colaborarea. Aș dori să închei cu o nouă remarcă, domnule președinte, referitoare la un alt aspect din legat de punerea în aplicare a directivei și anume mă refer la decizia de punere în aplicare cu privire la formatele de date și a protocolelor de transmisie uh, pe care companiile aeriene trebuie să le folosească atunci când transmit datele către unitățile privind informațiile legate de pasageri. Conform articolului 16 aliniatul 3 din directivă, Comisia a prezentat o decizie, un proiect de decizie de punere în aplicare care dorește să armonizeze aceste aspecte foarte tehnice legate de transmiterea datelor PNR. E vorba de o procedură în comitologi comitologie. Deci Parlamentul este informat prin registrul de comitologie. Proiectul de decizie a fost uh, încărcat în sistem pe 18 ianuarie, așadar cred că Parlamentul trebuie să-l fi primit. Cam atât din partea mea și, sigur, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Ar fi trebuit să alocăm mai mult timp acestui subiect. Vreau să verific uh, pe listă dacă toată lumea dorește să intervină. Doamna Sipel, doamna Intveld, domnul Diaz de Mera. Ana Gomez, doamna Ernst și încă doi colegi. Mai există cineva? Haideți, dacă nu, să închidem lista pentru că mă tem că riscăm să depășim timpul. Dau cuvântul întâi doamnei Sipal. Mulțumesc. Domnule președinte, foarte succint, cred eu, pentru că nu vreau să intru în toate detaliile uh, acestui uh, raport de punere în aplicare. Vreau doar să menționez două chestiuni uh, fundamentale. Eu sunt membru al Parlamentului din 2009 și în toți acești ani am urmărit dezbateri diferite privind uh, PNR-ul și am auzit un argument Uh, spunând că, da, acest instrument ar putea să fie util în anumite chestiuni privind criminalitatea organizată, dar nu este atât de util în combaterea terorismului. Unul dintre motivele oferite fiind acela că teroriștii oricum își schimb strategia mai, poate chiar mai adesea decât uh, criminalii uh, din criminalitatea, criminalitatea organizată. Dar după atacurile de la Paris s-a spus, aba nu, avem nevoie de PNR că ne-ar ajuta să combatem atacurile teroriste. Bun. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez că deja în legislatura trecută, pentru că era atât de important pentru anumiți actori, am oferit 50 de milioane de euro statelor membre pentru a începe activitatea la PNR. E clar că nu s-au întâmplat foarte multe de atunci, pentru că se pare că multe state membre sunt în continuare într-o fază incipientă a acestor proceduri. Acum, anul trecut ne-au spus că e atât de important să avem acest sistem și mă întreb de ce e necesar să mai adăugăm încă 70 de milioane de euro pentru a începe acest proces și în continuare nu am impresia că toate statele membre um, se calcă în picioare ca să obțină acest sistem. Deci întrebarea mea este, de ce cheltuim, oferim toți acești bani? Unul dintre, dintre argumente era și acela că dacă noi nu suntem pregătiți să organizăm acest uh, instrument, un argument uh, care a fost susținut în Parlament, uh, dacă nu facem noi asta, atunci statele membre se vor organiza la nivel național și asta va fi un dezastru. Bun, acum avem acest sistem, dar se pare că nu se întâmplă nimic. Nici măcar dezastrul prevăzut nu se întâmplă, nu se întâmplă chiar nimic. Și mă întreb dacă vrem să continuăm pe această cale. E clar că nu e un instrument atât de important, dar cheltuim din nou milioane de euro și poate anul uh, viitor, la următorul raport de punere în aplicare, le oferim și mai multe milioane de euro statelor membre dar poate că în continuare sistemul nu va fi funcțional. Deci mă întreb, oare chiar e important sau nu este atât de important? Dacă e important, de ce statele membre nu se grăbesc? Sau nu cumva vor să prezinte ceva cetățenilor, dar nu sunt pregătite să plătească acest lucru și atunci, mă, și atunci revin, încerc uh, la dezbatere, dacă nu sunt pregătite să plătească, poate că nu e atât de important. Deci nu am nicio întrebare clară, dar uh, mă îngrijorează direcția în care mergem și mă întreb dacă e direcția bună. Da, astăzi e ziua tururilor de forță și aplauzelor și sper că toată lumea ne urmărește. Ar fi trebuit să spun de la început că Comisia are obligația de a verifica aplicarea legislației, dar și noi ar trebui să ne facem munca. Uh, am avut o ofertă ieri să vină domnul Demasi în, în fața comisiei noastre și să-l uh, supunem unui tir de întrebări privind uh, PNR-ul și, și în, comisiul, în Consiliul JAI. E clar că trebuie să ne spunem poziția. Doamna Intveld, da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca o adăugire la ceea ce a spus deja doamna Sipel. În primul rând, dacă statele membre, Consiliul, Comisia aplică întotdeauna motoul dacă nu ai nimic de ascuns, n-ai de ce să te temi, dacă ați aplica acest principiu la rapoarte și să numiți țările, ar fi bine. Spuneți, uh, Atâtea state au de început deja până în aplicare, atâtea state n-au început. Vreau să știu care țări. În ceea ce privește aspectele financiare, și eu am o serie de semne de întrebare. Um, Conform directivei însăși, țările erau obligate să suporte ele însele costurile sistemului. E parte din directivă. Eu am votat împotriva directivei, deci puteți să-mi spuneți că sunt ipocrită, dar din moment ce a fost adoptată, eu cred că trebuie să se aplice în mod corect. Și aș dori să văd un pic uh, perspectiva de ansamblu, pentru că mă, mă pierd în sumele acestea care au fost alocate pentru crearea uh, Uh, sistemelor naționale PNR și a interconectivității. Pentru că dacă fac un mic calcul, ajung la suma de 130 de milioane de euro, dar poate că mă înșel, dar eu cred că e cel puțin 130 de milioane de euro. Unii ar putea spune că banii ăștia sunt bine cheltuiți. Eu nu sunt sigură, dar în orice caz, eu mă aștept din partea Comisiei Europene să ne ofere o perspectiva asupra fondurilor și a modului în care au fost cheltuiți. Am înțeles ce se întâmplă cu cele 50 de milioane, dar uh, a durat vreo 2 ani până am reușit să obțin această informație de la Comisia Europeană. Și încă o dată, uh, aș aprecia să fiți puțin mai deschiși de data aceasta. În ceea ce privește 3,8 milioane pentru interconectivitate, termenul de uh, uh, oferte era, uh, a expirat în ianuarie și aș dori să știu câte cereri ați primit și dacă e vorba de cereri din partea țărilor care sunt într-un, într-un stadiu avansat cu sistemele lor uh, și aș vrea să știu mai bine care sunt nevoile de interconectare. Și dacă țările care sunt deja avansate au cerut aceste fonduri, nu înseamnă că se creează două zone în Uniunea Europeană. Una unde există sisteme PNR pe deplin operaționale și se face schimb de informații și o altă zonă în Uniunea Europeană care ar putea să devină foarte interesantă pentru teroriști și criminali, conform logicii dumneavoastră, pentru că sistemele nu au fost uh, construite și nu se face schimb de informații. Și atunci mă întreb care mai este obiectivul directivei europene, pe care oricum le-am pus sub semnul întrebări de la început. Și două între- încă două întrebări scurte. Aș dori să îmi fac o imagine asupra țărilor care au participat la licitațiile de constituire uh, a sistemelor naționale și care sunt companiile care au câștigat aceste licitații, pentru că nu multe companii au capacitatea de a construi astfel de sisteme informatice și apoi um, mă gândesc și la accesul la documente. Bun, uh, Sigur că e un proces care durează foarte mult timp. Oricum, în cele din urmă o să obțin informația și mai bine ne oferiți informație de la bun început uh, ca să scutim contribuabilii de costuri uh, ale uh, proceselor de, pentru obținerea de informații. Și apoi um, vreau să știu care este situația implicării Curții de Justiție în aplicarea acestei directive. Da, mă tem că suntem în întârziere. Uh, e clar că ar trebuit să alocăm mai mult timp pentru acest subiect, dar vreau totuși să... E vina mea că n-am planificat lucrurile altfel, dar vă rog pe colegi să fie cât mai succinți posibil. Nu cer scuze tuturor colegilor. Domnul Diaz de Mera. Gracias, señor presidente, y gracias, señora Amist. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, doamne Amiti. N-am, uh, nu mă ocup de acest dosar, însă Roberta mi-a cerut să vorbesc în numele PP-ului. Am fost implicat în momentul elaborării inițiativei legislative, așa că am niște comentarii de făcut. În primul rând, cred că avem o problemă pe fond pe care am menționat-o la momentul respectiv. Instrumentul este util, dar n-ar trebui să îmbrace forma unei directive, ci a unui regulament. Dacă am fi avut un regulament, n-ar fi fost nevoie în niciun fel să se formuleze un plan de implementare al directivei. Pe când un regulament este obligatoriu de a fi implementat de statele membre și atunci nu ar trebui să mai selectăm statele în funcție de primul grup, al doilea grup și al treilea grup. Și un alt lucru, dat fiind că ne ocupăm de elaborarea unei directive, care mi se pare important este să o întreb pe doamna Miți dacă crede că obiectul de transport din mai 2008, 2018 se va îndeplini sau nu. În al doilea rând, aș vrea să știu, în ceea ce privește blocurile și etapele care trebuie să apară în acest proces, și când vorbim despre așa ceva, dacă elaborăm legi, uh, și în același timp încercăm să găsim soluții tehnice, dăm dovadă de o abordare normală, corectă. Trebuie să vedem care este conectivitatea cu transportatorii, care a fost menționată și de colega mea. Mi-ați dat răspunsul la următoarea întrebare când ați menționat seminarul. Seminar care are posibilitatea de a forma sau de a face un inventar al nivelului de transpunere al uh, directivei în fiecare stat membru. Pe de altă parte, și cu asta închei, după cum colegii mei știu, acum lucrez intens pe dosarul cu sistemul de intrări-ieșiri. Și în acest sistem de intrări-ieșiri, rolul transportatorilor este extrem de important și la fel și conectivitatea. Lucrăm la o pagină web pentru transportatori unde putem introduce datele APIS și alte date înainte de începerea călătoriei. Credeți că în această etapă Comisia s-ar putea gândi la o serie de idei referitoare la crearea unei pagini web în acest sens? Mulțumesc! Sofia, I know you wanted to come in. Mulțumesc, Sofie. Știu că mai vrei să intervii. Știu, știu că despre ce, despre ce e vorba, despre poziția PP-ului pe acest subiect, dar nu avem timp. Cred că am spus deja ce voiai să spui. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Mai este un raportor din umbră, doamna Ernst, și dau cuvântul acum și apoi celorlalți colegi cât mai suficient posibil, vă rog. Da, mi-aduc aminte cum a fost uh, situația când uh, s-a uh, adoptat uh, directiva PNR cu lacrimi în ochi, ni s-a spus că trebuie rapid pusă în aplicare, că e nevoie pentru supraviețuirea noastră de această directivă și dintr-o dată constat că de fapt, lucrurile nu stăteau chiar atât de rău, unele state membre nu fac nimic, se poate fac ceva, mai sunt mai multe, sunt mai multe categorii de state uh, membre, uh, totul este așa, uh, în spiritul secretomaniei, nu înțeleg de ce. Și ce înseamnă că unele state membre sunt într-un stadiu avansat și altele nu? Aș vrea să știu mai exact cum stau lucrurile și care sunt uh, cauzele pentru marile diferențe. Um, sunt unele state membre care consideră că nu e așa de important acest sistem sau că au alte sisteme sau fac alte lucruri. Înțeleg acest lucru pentru că um, facem la nivel european o grămadă de chestii pe care, de care de fapt nu e nevoie. Și apoi situația banilor, foarte palpitantă. Deci s-au cheltuit banii ăștia și dacă da, atunci să ne spuneți pentru ce. Și acum s-a vorbit de 70 de milioane în plus. Aș dori să știu exact pentru ce. Și, și ce înseamnă asta? Plătim uh, statelor membre uh, în plus, e vorba de o cotă parte sau e suma totală pentru punerea în aplicare a directivei? Um, și, în al treilea rând, nu ar fi mai logic să așteptăm, în primul rând, să așteptăm până când există o pronunțare a Curții de Justiție privind PNR-ul și apoi să vedem ce are rost să facem și ce nu, înainte să facem uh, lucruri care uh, în cele din urmă să se dovedească nefolositoare. Mulțumesc, uh, Cornelia, mulțumesc pentru că ai fost așa de succintă. Și, și eficace pe deasupra. Acum, Christine. Président, je serai euh, très succinct tout d'abord. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Mai întâi să două aspecte expuse de colegii mei și sunt foarte importante. Faptul că Consiliul care a pus lupta împotriva terorismului în vârful priorităților, dar de fapt în realitate nici măcar nu transpune directivele pentru care noi a trebuit să ne mișcăm foarte rapid. În al doilea rând, chestiunea transparenței legate de fluxurile financiare afectate alocate punerii în aplicare a PNR e indispensabil, dar ce doream să subliniez nu se referă la sectorul aerian, ci la cel feroviar. Se vorbește și cred că ar trebui să se dezbată cu Consiliul când vine la Comisia Libe. Începe să se vehiculeze ideea PNR în domeniul feroviar și când e vorba de lupta, prevenția și securitatea în sectorul feroviar, că dacă am avea o armonizare a poliției feroviare la nivel european și nu doar pentru trenurile internaționale ar fi ceva util și introducerea PNR în acest domeniu nu e pertinent. Am solicitat anul trecut o întrebare cu solicitare de răspuns oral, nu s-a dat curs, am putea încerca din nou, oricum, să nu mergem spre PNR în domeniul feroviar, pentru că nu e soluția potrivită. Thanks, Christine. Mulțumesc, Cristin. Și acum Ana Gomez. Pe scurt, te rog. Da, vreau să fiu un ecou al spuselor colegilor mei uh, și eu uh, consider că e inacceptabil că după toate acuzațiile venite de la Consiliu și statele mem- de la statele membre împotriva Parlamentului, că întârziem PNR-ul acum că au această directivă. Și apropo, e o directivă pentru că PP-ul nu a dorit să fie regulament. E absolut inacceptabil. Și Bun, PNR-ul era un obiectiv și noi am fost acuzați că uh, prevenim uh, combaterea terorismului prin acest instrument crucial. Mulți dintre noi nu am considerat că este un instrument crucial. Poate un instrument util, încă un instrument, dar nu uh, panaceul care să, pe care îl vedeau toate statele membre. Um, și în pofida tuturor eforturilor comisiei, în pofida banilor care au fost alocați statele membre, pur și simplu nu uh, în statele membre nu se văd rezultatele. Deci întrebarea mea este, dacă știm că există neajunsuri grave în directiva PNR, faptul că, de exemplu, în zborurile charter, toate statele membre fac ce vor, deci o să știu situația zborurilor charter și să nu mai vorbim despre zborurile private. Ieri am văzut pe Twitter o imagine a unui avion privat al unui prinț uh, saudit uh, care care avea 200 de șoimi la bord, ar fi putut să aibă altceva la bord, uh, bombe sau mai știu eu ce. Dar dacă e vorba de aeroporte secundare, cum sunt Nisa sau Cașcai, unde nu sunt uh, sistemele și proceduri de securitate cu nivel atât de ridicat, ce, ce se întâmplă? Care, care e situația? Uh, cum stau lucrurile și care sunt problemele acestor lacune majore care arată că, de fapt, Consiliul nu este serios în combaterea terorismului? Mulțumesc, Ana și Mariu Lauristin, în cele din urmă. Mulțumesc! E important să înțelegem că există diverse procese care sunt în curs și care sunt toate legate de baze de date și protecția datelor. Întrebarea mea este, acest proces de punere în aplicare a PNR-ului este coordonat în vreun fel uh, cu uh, directivele în domeniul uh, cooperării polițienești? Uh, pentru că sunt multe probleme legate de, de formare, de infrastructură de protecție a datelor. Vreau să știu cum sunt coordonate lucrurile din partea Comisiei, pe partea de finanțare și pe partea angajamentului statelor membre. Pentru că, într-adevăr, există marele pericol ca în toate aceste domenii să există o divizie între țările care luptă în mod eficace, au sisteme care funcționează bine și celelalte țări unde nu se întâmplă nimic și situația va fi mult mai gravă decât înainte dacă ajungem la aceste discrepanțe. Mulțumesc! Being succinct and clear, um, such obvious points made. Um, uh, you're in a difficult position. You've got some very detailed questions. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Au fost puse întrebări care și-au primit răspunsul și dacă există alte aspecte ratate, trebuie să le transmiteți răspuns. Mulțumesc. Avem 5-6 minute, deci, pentru aceste răspunsuri și ce nu va primi răspunsul acum, va primi răspunsul în scris ulterior. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările puse de membri. O să încerc, în măsura posibilului, să răspund și să fiu și concis în același timp. În ceea ce privește capacitatea instrumentului PNR de a combate terorismul în mod adecvat. În ceea ce privește Comisia, nu a existat niciodată o declarație conform căreia PNR-ul ar fi un leac universal. Este un instrument, printre altele, care ajută forțele legii și autoritățile din UE și din alte părți să combată criminalitatea organizată și terorismul. Dar este doar un instrument din multe altele. Însă, aș vrea să insist asupra unei caracteristici unice a acestei liste. Oferă posibilitatea de a identifica prin norme și criterii obiective persoane necunoscute anterior care ar putea fi relevante. Banii au atras atenția în mare măsură, cum a spus domnul președinte, în ceea ce privește cei 50 de milioane care au fost puse la dispoziția statelor membre pe baza programului anterior. Comisia în anexa planului de implementare a stabilit um, care sunt sumele defalcate, alocate statelor membre. 11 state membre au beneficiat de aceste sume, la care se adaugă proiectul lansat printr-o cerere de ofertă pentru schimbul de date dintre unitățile centrale. Aici vedeți țările beneficiare. Există un consorțiu de state membre condus de Ungaria care a preluat acest proiect. La pagina 9 aveți anexa planului de implementare și totalul este 51,8 milioane de euro. Cum au cheltuit acești bani statele membre? Acum suntem în faza finală de implementare a acestor proiecte deci, rapoartele finale urmează să ne parvină. E vorba de proiecte a căror implementare este una de durată și cred că în câteva luni vom avea o imagine mai clară asupra celor realizate. Aceștia sunt fondurile care au fost alocate și ce am menționat și ce se regăsește în acest plan în restul de 70 se consideră că pentru a ne asigura că procesul de implementare ajunge la rezultate tangibile, trebuie să oferim un sprijin suplimentar statelor membre, care să fie folosit prin programele naționale. Se speră că statele membre care nu au beneficiat de fondurile inițiale vor putea să se bazeze pe aceste resurse suplimentare pentru a ajuta și pentru a sprijini investițiile naționale. În ceea ce privește schimbul de informații dintre unitățile centrale, acesta este un aspect esențial al directivei și mă bucur să văd că există acord între Parlament și Comisie aici. E foarte important nu doar ca sistemele să fie construite în fiecare stat membru, dar și ca sistemele să poată comunica între ele, astfel încât statele membre să poată comunica transfrontalier. Acesta este un proiect deja alocat, cel care se regăsește în anexă. O altă cerere de propunere pentru a permite noilor state membre care n-au beneficiat de granturile anterioare să participe la exercițiu. Acest plan a fost uh, prezentat în octombrie anul trecut. În ceea ce privește modul în care statele membre hotărăsc să ducă la bun sfârșit implementarea, și soluțiile tehnice și furnizorii de servicii pe care se bazează. Asta ține de ele, de statele membre. Comisia nu este implicată în selectarea sau promovarea vreunei companii în fața altora. Nu ne implicăm în niciun fel aici. Și sper că vom reuși să dovedim că suntem cât mai transparenți posibil și în ceea ce privește cererile de acces la documente, așa cum ne-a spus doamna Infeld. Domnul Diaz de Mera s-a menționat la statele membre care desfășoară în paralel activități legislative și de asemenea măsuri tehnice și operaționale. E un lucru bun, nu? ține de statele membre în concordanță cu propriile aranjamente constituționale și uh, cu structura lor internă să hotărască opțiunea ce este cea mai potrivită. Domnul Diaz de Vera a făcut o propunere interesantă pentru care îi mulțumesc, dacă am înțeles eu corect. Vorbesc de o pagină de internet pentru transportatorii aerieni Este o sugestie foarte utilă. Sigur că noi avem uh, contacte regulate cu industria transportului aerian pentru a ne asigura că sunt uh, informați la zi în ceea ce privește evoluția implementării și încurajăm și statele membre să um, păstreze aceste legături cu transportatorii aerieni și contacte regulate. În ceea ce privește zborurile charter și zborurile private, accentul se pune pe zborurile programate din motive clare. Există o structură pentru colectarea sistematică a datelor PNR, deci e ușor să, mai ușor să încep cu acei operatori și de aici încep de regulă statele membre. Dar sigur că statele membre care sunt în niveluri diferite de evoluție au legătură și cu transportatorii de zboruri charter, ideea fiind să vadă dacă se colectează date PNR pe durata activităților și dacă da, acestea trebuie să fie transmise autorităților publice. Implementarea directivei privind poliția este esențială, evident. În ceea ce privește zborurile private, se aplică cum aceeași idee, în măsura în care transportul privat colectează date PNR, vor trebui să le transfere. Dar dacă în modelul lor normal de afaceri nu fac acest lucru, directiva nu prevede obligație. Dați-mi voi să intervin. Avem o problemă de timp. Vreau să știu dacă există întrebări specifice care trebuie să-și primească răspunsul. Sigur că întrebările sunt numeroase, dar există ceva urgent? Da, Sofie. Îmi mențin cererea pentru uh, o analiză globală, nu doar anexă la scrisoare. Ne-ați spus că nu e treaba noastră cum statele membre relaționează cu companiile. În același timp, banii din bugetul european uh, sunt cheltuiți tocmai pentru asta, deci cred că avem dreptul de a ști. Domnul președinte, sugestia mea ar fi, dat fiind că cele spuse de dumneavoastră târnesc alte întrebări în rândul colegilor noștri, Trebuie să încercăm să găsim într-adevăr un sistem pentru a avea răspundere implicată a tuturor celor în cauză. Prin urmare, o să ne ocupăm de implementarea PNR. Există preocupări ale aici, dar sunt și întrebări referitoare la a, direcția către care se îndreaptă accentul Comisiei. Sugestia mea ar fi să existe o privire de ansamblu globală scris, în scris, prezentată după această sesiune, după care să mai avem încă o sesiune, o reuniune, pentru că n-am avut suficient timp să ne axăm pe toate detaliile aici. Bun, asta și E important să vorbim despre implementarea PNR și cred că trebuie să ne adresăm direct și Consiliului. Interpretarea ne este asigurată până la 12.30, deci mai avem 3 minute. Ana, te rog. Vrem și noi să contactăm pe cineva de la Consiliu. Da, asta am spus, răspunde domnul președinte. Domnul Demasie va vorbi despre PNR Bernard Cazeneuve, noul, este ministru al Franței acum, deci vrem să ne întâlnim cu reprezentanții Consiliului și să vedem și comisia prezentă ca să putem avea o privire de ansamblu mai largă. Asta este sugestia mea. Sunteți de acord, dragi colegi? Evident că da, păreți foarte interesați, mulțumesc. Deci vom face asta. Nu mai avem timp și e un subiect care trebuie să se bucure de mare atenție. Mulțumesc, Victoria. Ne pare rău că nu avem timp. Mulțumim pentru prezentare. O să urmărim îndeaproape subiectul, dragi colegi. O să vin cu ceva în fața coordonatorilor. Încerc scuze, doamnă Stevens, că am redus foarte mult timpul pe care l aveți la dispoziție. Punctul 16, referitoare la înregistrarea persoanelor care navighează la bordul navelor de pasageri din și către porturile din statele membre. Dau cuvântul domnului Petra Ducova și apoi domnului Stevens. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Domnule președinte, stimați membri, Înțeleg că avem câteva minute la dispoziție, așa că o să încerc să am o intervenție foarte scurtă. Nu avem câteva minute, două doar, atât ne-au mai rămas. Bun. Ca să încerc să situez uh, situația într-o perspectivă diferită, dat fiindcă am discutat pe larg subiectul PNR-ului, noi dorim astăzi să prezentăm în câteva cuvinte propunerea care are legătură cu siguranța pasagerilor. Deci nu vorbim despre securitate. Directiva 9841 se referă la înregistrarea persoanelor din motive de siguranță. O să vă spun ce facem la Digi Transport și Mobility și în special în departamentul de uh, siguranță maritimă pe care îl reprezint. Vorbim despre împiedicarea, despre evitarea supraaglomerării. Deci să știm câte persoane sunt la bord pentru a ne asigura că nu sunt transportate mai multe persoane decât numărul pentru care a fost creată nava, asta în primul rând, deci nu are legătură cu protecția datelor și în al doilea rând, și aici rolul dumneavoastră este important, vrem să ne asigurăm că operațiunile de căutare și salvare pot fi facilitate uh, inclusiv printr-un follow-up imediat în caz de accident, urgență. În acest sens, directiva care este sau are un transport juridic legat de transport, cere companiilor ca în cazul uh, călătoriilor peste 20 de mile nautice să colecteze anumite date personale cu privire la persoanele de la bord. Nu e vorba doar de pasageri, ci și de membrii echipajului. Din motive de siguranță, cum spuneam, în cazul unui accident, deci uh, autoritățile de salvare știu pe cine să caute, ce echipamente trebuie să aibă disponibile la bord, care este genul, naționalitatea, nevoile speciale ale persoanelor la bord. Asta acoperă directiva. Directiva deja e în vigoare de 18-19 ani, prin urmare în curând sărbătorim 20 de ani de existență am uh, evaluat directiva, am făcut uh, acel fitness check și am venit cu o propunere care modernizează și actualizează legislația fără să schimbe principiile, scopul și obiectivele care au fost considerate a fi pe deplin relevante și potrivite pentru contextul actual. Va trebui să ne oprim pentru că Interpretarea se va opri la 12 jumate, spune domnul președinte. Doamna Vergia, vrei să spuneți ceva în francez acum? Și domnul Boni, poate. Și doamna Stevens, apoi putem continua în engleză. Vreți să interveniți, doamna Vergia? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, n-am avut timpul să lucrez până în prezent pe document. Mă voi ocupa. Am ascultat cu interes cele spuse de comisie și o să încerc să verific cum stau lucrurile în ceea ce privește protecția datelor, pentru că bănuiți, probabil că temerile mele au legătură cu acest domeniu. Mulțumim, Marie Cristin. Mulțumim și interpreților care au acceptat să depășim din nou timpul. Spune domnul președinte, mulțumim, ne oprim aici cu interpretarea